Good morning, ladies and gentlemen. Uh... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Haideți să începem. Primul punct de pe ordinea noastră de zi este adoptarea ordinii de zi. Sunt comentarii aici? Nu? Bun. Trecem la următorul punct, comunicarea ale președintelui. Nu am nicio comunicare. Trecem la punctul 3. Raportul pe 2015 privind forma Republică Iugoslava a Macedoniei. Este primul schimb de opinie cu privire la acest proiect de raport. În 2015, această țară s-a confruntat cu multe provocări, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, care au uh, pus presiune asupra stabilității generale în această țară. În primul rând, pe plan intern s-au înregistrat foarte multe cazuri de interceptare ale comunicărilor în urma unor demonstrații stradale foarte mari. Opoziția a subliniat aceste probleme în acea țară. Există o tensiune între guvern și opoziție care a amenințat stabilitatea pe plan intern a țării. Mă bucur că această criză și-a găsit o rezolvare în acordul transpartinic din iulie, care a fost sprijinit de trei membri a acestei comisii și de către de doamna a Comisiei. Acum trebuie să ne asigurăm că există condițiile pentru a pune în aplicare acest acord la care s-a ajuns în iulie. Apoi, anul acesta, Macedonia s-a confruntat cu un flux foarte mare de refugiați care au tranzitat teritoriul țării. Macedonia s-a comportat ca un actor responsabil în această situație și a asigurat siguranță mai mult de 500.000 de persoane, însă are nevoie de ajutor pentru facilitățile de recepție și pentru cele de punere în aplicare a legii, precum și pentru gestiunea frontierelor. Comisia noastră nu a extins. Comisia nu a recomandat Consiliului să continue negocierile de, de aderare având în vedere că nu s-au îndeplinit încă anumite condiții. Comisia va reanaliza această condiție după alegerile din Macedonia. <coughs> Raportorul AFET este domnul Iva Weigel. Dumnealui analizează toate aceste aspecte în proiectul său de raport. Mai uh, atinge și probleme care țin de polarizare politică, administrația juridică, pierderea drepturilor mediei, precum și dezvoltarea socială și economică, precum și cooperarea internațională și regională. Acum am să-i dau cuvântul lui Ivo Weigel pentru o scurtă prezentare a raportului său. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc în slovenă, așadar vă rog să vă puneți căștile. Moje ishodišče... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am plecat de la premiza, în calitate de raportor, că dorința noastră este ca să garantăm o orientare strategică pentru această țară și, în același timp, să garantăm o mai bună cooperare transatlantică între Europa și ceilalți parteneri. Macedonia este, trebuie să fie încurajată să facă reforme pentru ca să putem să avem un partener stabil și strategic în această regiune. În ultimele luni, Macedonia și-a îndeplinit bine rolul de portar, într-un fel, în fluxul migranților cu care ne-am confruntat din partea persoanelor care caută o viață mai bună în Europa. Dacă vrem să spunem lucrurilor pe nume sau nu, Totuși, oricum o fi, Macedonia rămâne o provocare din cauza multireligiozității, multiculturalității și uh, de aceea trebuie să ne ocupăm de acest stat. În ultimii ani a avut loc un blocaj parlamentar, au uh, fost încălcate mai multe promisiuni la nivel politic și s-a ajuns mai ales la o a avut loc un scandal de ascultare a telefoanelor uh, și probleme multe în domeniul telecomunicațiilor datorate acestui scandal, dar și mai multe acte de violență și terorism uh, în anumite regiuni. Astăzi trebuie să plecăm de la premiza în politica Macedoniei că a câștigat totuși rațiunea. Împreună cu Johannes Hahn și cu alți trei membri ai acestui uh, comisii, Macedonia intră într-o nouă eră. După discuția din 2 iunie și 15 iunie, opoziția s-a întors la Parlament, s-a a fost numită o, a, o procuroare pentru ca să analizeze toate evenimentele din dosarul ascultării telefonice ne-am pus, uh, s-au pus de acord să aibă loc alegeri anticipate în aprilie anul viitor. Odată cu acest acord și odată cu alegerile democratice, trebuie să fie puse și în aplicare recomandările Comisiei. Aceasta ar fi un semnal de plecare pentru a putea lansa negocierile de aderare. În uh, proiectul de rezoluție avem uh, câteva accente importante, pe care, dintre care vreau să numesc câteva. Statul a încercat o, să monitorizeze procesul implementării uh, legislative a cheului comunitar se vede um, și o bună implicare în, în misiunea de menținere a păcii în uh, regiunile de criză. Critica este mai degrabă adresată corupției și influenței politice și presiunilor asupra mass media, dar și pentru puțina colaborare cu societatea civilă și influența politică asupra justiției. Prea puțină celeritate la punerea în aplicare a reformelor. Doamnelor și domnilor, Macedonia ar trebui să primească susținere din partea Europei și problemele bilaterale care au rămas deschise n-ar trebui să fie un uh, obstacol pentru deschiderea negocierilor de aderare. Comisia Europeană și înaltul reprezentant trebuie să facă mai multe pe viitor pentru ca obstacolele care sunt uh, puse în calea acestor uh, acorduri să fie înlăturate. Eu cred că și pe cale bilaterală se pot face progrese destul de mari. Eu aș vrea să vă rog, dragi colegi, așadar să pregătim împreună un document care să ajute Macedonia. Mulțumesc! Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. Acum am să îi dau cuvântul doamnei Mariana Petir care va spune câteva cuvinte în numele domnului Peterle, președintele delegației interparlamentare pentru Macedonia. Vă mulțumesc, stimați colegi. Domnul Peterle vă transmite salutări. Din păcate nu este alături de noi astăzi. Dumnealui este șeful delegației care a vizitat Macedonia săptămâna trecută. Este și președintele Comisiei Interparlamentare. Întâlnirile cu parlamentarii din Macedonia au avut succes. Opoziția a putut să se întoarcă în Parlament. Am deschis dialogul cu toată lumea pe toate problemele nerezolvate. Ne-am concentrat mai ales pe statul de drept, pe, judici, pe judiciar, pe sistemul judiciar și pe lupta împotriva corupției. Ne-am, am mai vorbit și despre libertatea presei, despre dialogul interetnic și despre criza refugiaților, bineînțeles. Ne-am concentrat pe obținerea unei declarații comune și pe câteva declarații și pe câteva recomandări. Membrii delegației noastre și majoritatea parlamentarilor macedonieni au votat în, pentru aceste declarații și recomandări, cu excepția unor parlamentari din minoritatea greacă din Macedonia. Unul dintre ei s-a abținut și unul dintre ei a votat împotrivă. Este un nou început pentru Macedonia. Macedonia a făcut pași importanți înainte. Însă există anumite probleme în continuare. Acordul la care s-a ajuns în iulie anul curent este important pentru stabilitatea politică a Macedoniei și pentru progresul său către integrarea europeană. Aș dori să prezint și opinie personală aici. Eu cred că această, cri- că această criză nu ar fi apărut pentru că în toate țările democratice există alegeri și în Macedonia au avut loc alegeri anul trecut. Criza aceasta cauzată de opoziție a încetinit reforma și a dus la pierderea de vreme Cred că Macedonia nu își poate permite să mai piardă timp cu reformele. Acordul este încurajator pentru Macedonia și sper că toate instituțiile europene vor sprijini instituțiile macedonene în provocările cu care se vor confrunta. Macedonia va trebui să lucreze mai mult ca să atingă desideratul integrării europene. Cred că negocierile ar trebui să fie deschise în mod formal. Ar trebui să fie rezolvate problemele bilaterale odată cu armonizarea legislației macedonene la achiul comunitar. Croația și Slovenia pot fi utilizate drept exemple pozitive pentru rezolvarea problemelor bilaterale dintre Macedonia și Grecia. Aș dori să felicit autoritățile macedonene pentru eforturile lor de a îndeplini recomandările Uniunii Europene în ceea ce privește statul de drept și reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Rapoartele sublinează. Președintele întrerupe, vă rog și ajungeți la concluzie pentru că nu mai avem timp. Vorbitoarea, din nou. În numele domnului Peterle și în numele delegației noastre și în numele meu personal, sunt de părere că Macedonia ar trebui să intre în negocieri formale cu Uniunea Europeană și ar trebui să ne folosim de această oportunitate ca să facem un apel statelor membre NATO și statelor membre UE să sprijine Macedonia în intrarea acesteia în NATO. Mulțumesc. Acum este timpul să le dăm cuvântul raportorilor din umbră și celor care doresc să mai ia cuvântul. Primul va lua cuvântul domnul Cuca. Eu aș dori să spun câteva cuvinte din partea domnului Tune Kellam, care este raportor din umbră din partea PP. Raportul este o notă pozitivă în favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Macedonia. Această țară de multă vreme se afla pe lista de așteptare și cu acordul din vară, ea îndeplinește cerințele în ceea ce privește reformele, deci ar trebui să înceapă negocierile reale. Aș dori să vă aduc aminte că fosta Republică Iugoslava Macedoniei are deja un nivel înalt de aliniere cu acțiul comunitar. PPE-ul salută acordul la care s-a ajuns în iulie anul curent. Acesta reprezintă faptul că guvernul dorește să treacă, să întreagă legile necesare. Pe 24 aprilie, în 2016, vor avea alegeri și sperăm că vor avea loc alegeri și sperăm că acestea vor fi corecte. Nu este ușor ca o țară mică să gestioneze singură criza refugiaților. Frontex va putea să ajute Macedonia și de aceea domnul Kellam speră că situația se va îmbunătăți pentru FIROM. PP-ul salută numirea procurorului special care va avea rolul de a face anumite anchete speciale. Sperăm că lupta împotriva corupției va fi sistematică și la toate nivelurile. Solicit Comisiei Europene să sprijine FIROM în acest efort. Încurajez guvernul ca acum și pe viitor să coopereze cu organizațiile din societatea civilă. Acestea sunt cuvintele lui Tune Kellam, raportorul din umbră de la PP pe acest raport. Mulțumesc, domnul Pițula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Weigel pentru introducerea sa. Într-adevăr, sunt foarte multe provocări cu care se confruntă Macedonia la ora actuală. În ceea ce privește reforma electorală și alegerile parlamentare de anul viitor, eu regret faptul că s-au înregistrat întârzieri. Sper că Parlamentul va alege un nou uh, responsabil curând și, aceast- și sper că alegerile acestea pentru acel responsabil nu se vor face pe criterii politice țara are nevoie de un audit pe listele de alegători. Sunt foarte cazuri în care mulți alegători sunt înregistrați la adrese unde se află apartamente foarte mici și există și foarte multe probleme cu documentele de identitate. Rapoartele anterioare au subliniat toate aceste probleme. E nevoie de mai mult ca să se recâștige încrederea electoratului. 52% din cetățeni consideră că instituțiile statului nu sunt deloc capabile sau sunt insuficient capabile să rezolve problemele cu ilegalitățile în ziua alegerilor. 44% din cetățeni nu sunt uh, încrezători în faptul că lista alegătorilor este corectă. Domnule președinte, reforma electorală trebuie să fie punctul central al oricărui proces în urma căruia Macedonia intră într-o, într-o negociere formală cu Uniunea Europeană. Cetățenii Macedoniei merită acest lucru. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Tanak. Mulțumesc, domnule președinte. Macedonia este un stat fragil și foarte mic, iar criza migrației în Macedonia este se face simțită, mai ales din cauza fluxului foarte mare de migranți din Grecia în ultimele luni. Având în vedere oricum neliniștile din această țară și tratamentul injust pe care l-a primit din timpul ultimilor ani, din cauza că n-a putut să deschidă negocierile, aderarea rămâne așadar o provocare foarte mare. Sperăm că alegerile din aprilie și un nou guvern vor putea să stabilizeze această țară pe care am studiat-o de multe ori. Macedonia are multe probleme, combaterea crimei organizate, corupția la nivel înalt, independența justiției și lipsa de libertate a presei. Raportul Weigl este unul extrem de important, Weigl, și uh, vorbește despre provocările cele mai importante ale acestei țări. Grupul meu, ECR-ul, este un prieten foarte bun al Macedoniei și acompaniază acest proces cu mare interes. Mulțumesc! Sakufara. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βάγκλη, στις αρχές του χρόνου συζητήσαμε... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Sacorafa. La începutul acestui an uh, am discutat despre raportul de țară al Firomului și aici au fost menționate foarte multe puncte negative, care fusese menționate și de către Comisie și de către Consiliu. Însă, în momentul acesta important ar trebui să se uh, treacă cu vederea. Au existat multe progrese în ceea ce privește statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, libertatea uh, mass media, libertatea de exprimare și justiția, însă au mers și cu câțiva pași înapoi. Criteriile de la Copenhaga nu sunt uh, respectate. În raportul actual nu se poate constata decât că mm, sunt îndeplinite condițiile pentru a deschide negocierile de aderare. Sigur că ați vorbit de acordul din iunie-iulie între cele patru partide, însă criteriile politice nu au fost discutate, de exemplu reciprocitatea pe care această țară trebuie să le accepte. De asemenea și mai multe priorități de reformă care nu urmăresc decât un singur obiectiv și anume a organizarea de alegeri anul viitor. Vreau să mai subliniez încă o dată ce se întâmplă cu problema numelui uh, Macedoniei. Nu e vorba aici numai de o criză uh, și o dispută între Grecia și Macedonia, ci e vorba de o problemă care se tratează la nivelul dreptului internațional și singura posibilitate de a rezolva problema sunt negocierile care se întâmplă în momentul de față sub uh, egida ONU. Totul are legătură cu crearea unor relații de bună vecinătate și nu trebuie să uităm acest lucru, deși foarte mulți colegi, de fapt, ignoră subiectul de multe ori. E vorba aici de problema păcii și de stabilitatea în regiune. Avem în continuare întrebări deschise care pun uh, la îndoială bunele relații de vecinătate și nu există prea multă disponibilitate de a rezolva problema numelui din partea cealaltă și de a crea o relație eficientă de parteneriat pentru a putea avea o cooperare concretă. Uniunea Europeană a folosit uh, numele Macedonia pentru această țară și practic a negat uh, toate tratativele care se duc la nivel internațional. Însă este sarcina celor care conduc firomul să deschidă o cultură, să, deschidă o, să facă o mentalitate uh, mult mai deschisă, să încerce să o promoveze și să promoveze în același timp și bunele relații de vecinătate, că altfel nu putem să facem niciun progres politic. Mulțumesc! Mulțumesc. Două minute, vă rog, fiecare, nu mai mult de două minute. Domnul Schaffhauser are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns mai târziu, dar am trecut prin multe controle în Talis. Am trei remarci de făcut pe tema acestui raport. În ceea ce privește fondul, nu cred că este oportun să continuăm uh, extinderea. Eu nu o să revin asupra acestei probleme. Vom vota, bineînțeles, împotriva oricărei politici actuale de extindere. O să um, fac câteva remarci de detaliu punctul din lege cu privire la antipropaganda străină. Această lege antipropaganda străină se referă, printre altele, de fapt, la societatea civilă. Toate aceste legi care au fost adoptate apoi au fost uh, adoptate, de fapt, uh, copiind uh, Statele Unite. Aceasta este valabil pentru India, pentru Rusia, uh, dar trebuie să nu uităm că această lege a fost lansată de către Statele Unite. Aș vrea să revin de asemenea și la punctul 13, unde am discutat despre rom, despre femei, despre LGBTI. Eu cred că trebuie să nu uităm și de dreptul la identitatea culturală, spirituală, dreptul la identitatea noastră creștină. Trebuie să fim conștienți, deci, că Macedonia este o țară în dificultăți care, în fața fluxului de migranți, are și mai multe dificultăți. Deci, uh, acestea sunt punctele pe care vreau eu să le subliniez. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, we have six people on... Bun, avem șase persoane pe listă și lista după aceea este închisă. Domnule o să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă obiectivul strategic este ca Firomul să devină un stat membru al Uniunii Europene și al NATO, atunci eu cred că guvernul acestei țări trebuie să facă totul pentru ca să corespundă cerințelor și pentru a înlătura toate barierele în punctele pe care le-a menționat și raportorul și ceilalți. Aș vrea să pun însă o întrebare. Ce face guvernul uh, FIROM pentru a promova relațiile bune de vecinătate cu Grecia? Pentru că aceasta era una din premizele principale ale criteriilor de la Copenhaga pentru ca o țară să poată deveni membră a UE. Cum poate această țară, așadar, să aibă altă politică, să facă provocări la adresa Greciei și nu dorește să oprească aceste politici? Am făcut uh, atenție. Uh, toți uh, responsabilii pe această temă, pentru că țara aceasta are tendințe expansioniste în fața Greciei. Au uh, fost înregistrate mai multe acte de provocare în fața Greciei, de exemplu Alexandru cel Mare sau alții, uh, Alexandru cel Mare este pus ca statuie în multe piețe ale, um, în Macedonia și aceasta de fapt subminează adevărata istorie. Noi ne-am bucurat foarte mult dacă uh, această țară ar uh, aduce un omagiu personalităților importante, dar de fapt aceasta nu este decât o provocare și nu știm cum să reacționăm. Cum e posibil ca poporul elen să accepte aceste provocări și să dea mandat guvernului său să dea liber la aderare pentru FIROM, pentru UE și NATO. Dacă guvernul de la, uh, din FIROM nu are altă strategie și altă politică, nu vom putea să mai acceptăm și să tolerăm acest comportament ilegal. Mulțumesc, domnul Plencovici. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, domnule președinte. Aș vrea și eu să salut raportul domnului Weigel, pe care o să-l discutăm în următoarele săptămâni. Mai multe luni turbulente au fost registrate în ultimul timp în Macedonia și după acordul din 2001 am, țara aceasta a mai trecut prin multe evenimente dificile. Vreau să-i mulțumesc domnului Han, vreau să mulțumesc și domnului Cucan, Howitt și Weigel pentru felul în care au făcut eforturi diplomatice parlamentare care ne-au adus uh, la acord, la un acord care să poată reintroduce stabilitatea politică în Macedonia. Vom avea alegeri în primăvară și sperăm ca țara aceasta să devină una mai stabilă și sperăm și ca o cultură politică să devină mai concretă, mai existentă în Macedonia. Sperăm ca Macedonia să poată să continue pe calea Uniunii Europene. Am auzit câteva informații de la doamna Petir și de la domnul Peterle, care nu sunt acum, domnul Peterle nu este acum în sală, dar am ascultat uh, ceea ce s-a relatat de la vizita la Scopie și am auzit că există o dinamică pozitivă nouă și că instituțiile europene au o responsabilitate evidentă pentru a verifica în ce măsură se fac progrese. Sper ca poziția Comisiei să fie mai bună pe viitor și să permită Macedoniei să facă pașii necesari către Uniunea Europeană. Desigur că depinde de guvernul din Macedonia și uh, de alte instanțe care trebuie să garanteze standardele cele mai înalte, și uh, trebuie să se continue și bunele relații de vecinătate cu țările din UE. 500 de mii de persoane au traversat teritoriul Macedoniei recent. Această țară a gestionat foarte bine fluxul de migranți în calitate de țară de tranzit, pentru că a fost confruntată cu o mare dificultate și va mai fi. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea domnului Howitt, acum uh, raportor din umbră, vă rog, luați cuvântul pentru dânsul. Domnul Can. Da, mulțumesc. Salutăm colaborarea pe acest raport. Domnul Howitt a lucrat ca mediator și domnul Cucan la fel. Și au colaborat Au colaborat foarte bine, îmi scuze. Grupul S și D este foarte îngrijorat de situația deteriorată din Republica Macedonia, criminalitatea, scandalele, scandalurile cu privire la înregistrarea telefoanelor. Oricum, noi am fost mândri să participăm la medierea acestui acord și e important ca toate părțile să fie semnatare. Va fi decisiv cum tratăm problema în Parlamentul European. Trebuie să ne concentrăm pe Uh, progrese și trebuie să nu permitem uh, unor părți să pericliteze succesul acordului. Țara se află într-o situație foarte critică și um, grupul meu va pregăti amendamente foarte detaliate și uh, speră că va avea și ocazia să discute atât în, într-un context mai restrâns, cât și în reuniune despre subiect. Noi sperăm ca recomandările domnului Weigel să poată să fie acceptate anul acesta, dar ele vor depinde de progresul la alegeri și prin alegeri. Se spune că situația din Firom nu este acum mult mai bună, însă s-a făcut angajamente față de aderare și cred că trebuie să uh, îl examinăm situația foarte atent. Mulțumesc! Mulțumesc, fiind dat că nu mai avem prea mult timp uh, și noastră nu puteți avea decât un minut. Vă mai dau cuvântul câtorva care s-au înscris. Domnul Solteț. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu uh, să mulțumesc în primul rând raportorului pentru textul excelent despre progresul Macedoniei. Macedonia este un candidat la Uniunea Europeană de mai mulți ani, este candidat la aderare este una din țările cele mai avansate în ceea ce privește criteriile în această regiune și nu poate fi blocată numai din cauza unei probleme de nume. Eu sper ca pentru această problemă să se găsească o soluție cât se poate de repede. Desigur că Uniunea Europeană trebuie să susțină mai departe Macedonia pe calea sa către Uniunea Europeană, trebuie să mai spunem încă o dată că peste 500 de mii de oameni au trecut granița Macedoniei în ultima vreme și Macedonia este un element cheie pentru stabilitate și siguranță în regiune. Este important să știm că aceste fluxuri nu se vor termina din uh, Fluxurile migratorii vor mai afecta Europa și Macedonia va juca un rol esențial aici și trebuie să fie susținută. E adevărat că există o criză politică, dar prin acordul semnat de către diferitele părți și această criză a putut să fie depășită și se fac eforturi acum pentru o normalizare a situației. Trebuie însă să se mai facă multe și în domeniul uh, justiției și combaterii corupției și uh, trebuie să se reformeze și legislația electorală. Sperăm astfel ca Macedonia să poată să o ia pe o cale foarte bună. Mulțumesc următorul vorbitor, domnul Covacev. Mulțumesc. Voi vorbi foarte pe scurt. În primul rând, pentru toți vecinii, dar și pentru Uniunea Europeană este important să avem o Republică Macedonia foarte stabilă, mai ales în perioada aceasta plină de provocări în legătură cu migrația. E nevoie de o țară în care statul de drept, libertatea presei, non-discriminarea și lupta împotriva corupției sunt și uh, Uh, completate de o relație bună cu vecinii. Nu putem să permitem o interpretare greșită a istoriei în materialele educative și didactice și trebuie să fim atenți la aspectele acestea. Vreau să fac o referire la un fapt istoric pe care îl puteți verifica din surse academice și, de seriozita- și serioase care caracterul etnic uh, al acestei regiuni, regiunii Macedonia, este multietnic. Știți că se spune și, uh, există și o salată de fructe care se cheamă macedoan și care este de fapt exact expresia acestei, uh, acestui amestec de etnii care încă din 1944, deși are un stat comun, uh, de, amestecă mai multe etnii. Um, domnul Andrunachis. Κόβλε ότι υπάρχει αναφορά με την Ceea ce privește denumirea țării, Uh, aici, în raportul acesta, se face o trimitere. Spuneți că în um, soluționarea acestei probleme ar trebui incluse și mai multe părți participante. Uh, când abstracția, independent de faptul că Parlamentul European este informat de rezultatele acestor negocieri, trebuie să atragă atenția că singurul cadru de reglare al acestui diferent în legătură cu denumirea statului uh, este și poate fi doar Națiunile Unite deci dacă între două state există un astfel de conflict, atunci acest lucru trebuie rezolvat la Națiunile Unite. Da? Deci uh, Macedonia uh, ca denumire are niște implicații multiple și Macedonia uh, ca țară se pare că nu este dispusă să rezolve diferendele care, pe care deocamdată le are cu Grecia. În ce privește criteriile de la Copenhaga, aș vrea să subliniez că este uh, o premisă uh, sine qua non a începerii procesului de aderare propriu-zis uh, ca aceste criterii să fie respectate. Statul de drept, mass media pluraliste, combaterea corupției și așa mai departe. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. I want to... Domnul Cucan. Go. Salut raportul domnului Weigl și îl felicit pentru uh, munca sa și pentru rolul său în uh, grupul, în echipa de facilitare a Uniunii Europene. Uh, există voința politică de a depăși prezenta criză ceea ce va face ca cetățenii să-și recapete încrederea în politică, în mediul politic general. Este important ca noi să readucem țara înapoi pe calea integrării și aderării. Asta înseamnă că trebuie să avem un angajament activ și constructiv din partea tuturor părților interesate din țară. Ce privește facilitarea acordului politic, susțin implementarea Uh, acordurilor din 2 și 15 iunie anul trecut. Este principală cale pentru a putea stabiliza această țară, dar și o premisă a continuării procesului de integrare. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Giambatski. Благодаря ви, уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, mai întâi vreau să-l felicit pe domnul Weigel în ce privește acest proiect de rezoluție. Uh, sunt respectate recomandări și reflectate recomandările Comisiei, dar mai sunt și niște lucruri pe care nu pot să le agrez. Din raportul pe anul acesta reiese foarte clar că problemele cu uh, corupția uh, îngrădirile drepturilor fundamentale ale populației civile, limitările drepturilor la liberă expresie, nu corespund recomandărilor Comisiei. Vă atrag atenția că Macedonia violează, încalcă principiile libertății de exprimare, libertății de vorbire și de folosire a limbei materne. Susțin această țară, dar elita care conduce această țară trebuie să înțeleagă că trebuie să se joace după regulile noastre ale tuturor. Mulțumesc. Domnul Kefalogianis, Mulțumesc, domnule președinte. Mm, problema cu Macedonia nu este problema numelui, ci este problema unor relații dificile bilaterale și asta a spus și Comisia. Comisia a spus că țara nu respectă criteriile de la Copen Copenhaga, nu are bun, relații bune vecinătate, nu este o țară eh, independentă, cu o justiție independentă, există probleme cu mass media, există probleme de, cu liberă exprimare și asta e de fapt problema de fond. În ce privește eh, problema numelui, există și în alte țări eh, care au acceptat deja Firom uh, sub uh, denumirea de Macedonia. Dar uh, situația încă nu este rezolvată fără echivoc la nivel internațional și cu atât mai puțin la um, Națiunile Unite. Dacă îmi permiteți, aș mai avea observație. Domnul Covaceva are dreptate. Dacă noi, Parlamentul European, solicităm ca politica lui Tito să fie discutată, așa asta, asta o spune și colegul bulgar și o spun și alții, au fost create state artificiale atunci, atunci observăm uh, aceeași treabă reluată astăzi uh, în situația noastră. Macedonia este o regiune uh, cu anumite, anumit contur, anumite limite și nu putem să reluăm politica lui Tito de acum nu știu câți ani. Comisia Europeană. fosta Republica Iugoslava Macedoniei, s-a confruntat uh, cu cea mai serioasă uh, criză din ultimii ani. Acum însă a fost uh, <clears throat> prin facilitarea comisarului Han și uh, Uh, cu participarea uh, membrilor Howitt, Cucan și Weigel, a fost atins un acord politic care să soluționeze aceste uh, diferențe s-au început și lucrul pe marginea unor recomandări ale Comisiei. Anul acesta, în lumina progreselor făcute în punerea aplicare acestui acord politic, Comisia și a continuat demersurile pentru începerea procesului de aderare a fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Acest lucru însă este condiționat de progresele în anumite zone de prioritate. Deocamdată vom încuraja monitorizarea situației din această țară și insistăm pentru ca elita politică să uh, Uh, îndeplinească prioritățile stabilite. Mulțumesc, spune președinte. Domnule Weigel, aveți cuvântul încheierea dezbaterii. Yes, ne pretendiram, da bi lahko povzel. Da, mulțumesc. Nu am nicio pretenție să pot rezuma și să închei dezbaterea de astăzi, dar vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile făcute. Acest stat despre care vorbim se află într-o regiune foarte specifică a Europei. Și din când în când uh, uh, probleme din această regiune ar putea constitui probleme pentru întreaga Europa. Eu îmi doresc foarte mult ca Macedonia și țările din jurul ei să devină factor de stabilitate și prosperitate în Europa. De aceea toate aceste state din regiune extinsă ar trebui să participe și să contribuie la proiectul Europei Comune în egală măsură. Am auzit multe constatări, am luat notă de multe critici la adresa Macedoniei și am uh, acceptat uh, cu toată răspunderea uh, toate propunerile care mi s-au făcut pentru a soluționa această problemă. Deci uh, accept și în continuare toate propunerile pertinente care vin să îmbunătățească documentul pe care l-am elaborat. În ce privește uh, observațiile de ordin gastronomic care s-au făcut aici, permiteți-mi să uh, notez pe scurt că În Macedonia pot să mănânci și salată macedoneană, Macedon și salată uh, sârbească, există și cafea turcească, cafea uh, grecească, există și o cafă sârbească, deci există o diversitate culturală deosebite, care vă spun sincer că nu este altceva decât o valoare adăugată și foarte prețioasă pentru Europa. Mulțumesc. Finally, uh... Mulțumesc, spune președintele. Vă Reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 13 ianuarie, ora 12. Cu aceasta trecem la punctul 4 de pe ordinea noastră de zi, în legătură cu Muntenegru. Muntenegru este o țară care s-a fost și a confruntată cu provocări semnificative anul acesta. Cu toate acestea, recent NATO a lansat o invitație acestei stați să adere la NATO, dar am constatat și cu îngrijorare tensiunile politice între guvern și opoziție și boicotul parlamentar la anumite măsuri. Tocmai de aceea și guvernul și Frontul Democrat au fost Uh, invitați să-și rea dialogul într-un spirit constructiv uh, pentru a nu bloca Parlamentul. În ce privește procesul de uh, aderare și de integrare, Muntenegru este într-o situație foarte bună și este cea mai avansată țară din punct de vedere al negocierilor. Asta înseamnă că își asumă și o, o responsabilitate crescută în regiune în ce privește aderarea provocările eh, în procesul de aderare eh, rămân și ele prezente, o politiza, politizare a administrației publice, publice o influență eh, politică asupra judiciarului, a justiției, libertatea presei și alte câteva. Raportorul nostru, Charles Stenock, a examinat uh, punctele tari și cele vulnerabile ale, pe care le prezintă astăzi Muntenegru și va, vă supune atenției un raport cuprinzător. Domnule Tano, vreți să-l prezentați? Mulțumesc. Domnule președinte, întotdeauna îmi asum cu multă recunoștință redactarea raportului de țară privind Muntenegru uh, ca eh, țara Muntenegru își continuă drumul pe care s-a lansat eh, anume de eh, îndeplinire și integrarea acquis comunitar. Muntenegru este, de fapt, lider al țărilor candidate și a deschis până acum 20 de capitole de negociere, inclusiv capitolele 23 și capitolele 24. Cu toate acestea, or, crima organizată și corupția rămân provocări importante. Totuși, am constatat um, și am consemnat uh, progrese în ce privește independența justiției, de pildă, și am consemnat și uh, modificări legislative importante. Uh, moneda euro, care este folosită ca monedă de facto în Muntenegro, uh, a fost uh, de asemenea un element de facilitare a industriei turismului, care a crescut foarte mult, în special de când destinații precum Turcia, Tunisia, Egiptul au avut probleme cu turismul. Deci Montenegro a avut un un sezon turistic foarte bun anul acesta. Toate aceste elemente sunt importante pentru uh, Macedonia, dar trebuie să rămânem uh, precauți în ce privește uh, pretențiile și așteptările noastre în legătură cu rezultatele concrete pe care le așteptăm. Boi, boicotarea Parlamentului de către unele partide de opoziție a fost un element de maximă îngrijorare. Atât Comisia cât și Uh, alte instituții uh, au reclamat acest lucru și au solicitat uh, tuturor părților politi- partidelor politice să revină la masa dialogului și să nu-și poarte discuțiile și dezbaterile în stradă invitația la, de aderare la NATO este un pas uriaș în drumul pe care s-a angajat Muntenegru în colaborare cu țările occidentate, occidentale. Regimul de restricții impuse de Uniunea Europeană Rusiei după anexarea Crimei a fost însușit și de Muntenegru, ceea ce este totuși considerabil chiar dacă procesul uh, de aderare la NATO nu, este, uh, nu se suprapune cu cel de aderare la Uniunea Europeană, totuși este o măsură importantă a democratizării țării. Muntenegru are o problemă semnificativă de radicalizare și o serie de muntenegreni Eh, sunt eh, raportați ca jihadiști care s-au alăturat ISIS, dar guvernul eh, este conștient de această chestiune și monitorizează situația îndeaproape. Vreau să cunosc părerile și comentariile colegilor în legătură cu primele, primul meu document de lucru. Sper că putem, vom putea, putea găsi uh, consensul pentru a um, adopta o uh, rezoluție pozitivă pentru Montenegro pentru anul acesta. Montenegro este un stat mic și este o poveste de succes de când și-a recăpătat independența. Este uh, elevul fruntaș uh, premiant al uh, regiunii Eh, în special, eh, care și-a, și dovedit încă o dată calitățile, în special în ultimele luni în care ehm, a fost confruntat cu un val de migrație fără precedent eh, și eu, în continuare, cu toată instabilitatea ce a adus acest fenomen, sunt un fervent susținător al aderării Muntenegrului la UE, cât mai curând cu putință. Deci aștept comentariile colegilor și aștept și unele amendamente, de ce nu, interesante la raportul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, așa cum domnul Khan, în numele doamnei Dodds, care este președinta uh, delegației interparlamentare cu Muntenegru. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca depusă pe marginea rezoluției, care cuprinde foarte multe elemente importante. Raportul vine într-un moment uh, esențial, în special în contextul uh, situației tensionate politică din uh, Muntenegru. Sunt de acord cu raportorul că este foarte important ca diferiții actori ai mediului politic să restabilească dialogul în Muntenegru. În același timp, demonstrațiile pașnice sunt un element esențial al democrației. Orice violență uh, Eh, sau inclusiv violență excesivă din partea poliției trebuie investigate și sancționate. Având în vedere eh, alegerile ce urmează în Muntenegru anul viitor, cu siguranță că implementarea eh, noi legislații electorale anterior acestui, acestui scrutin este esențială. Parlamentul și Guvernul trebuie să colaboreze în această privință și trebuie să se asigure că alegerile care vor fi organizate se vor situa dincolo de orice suspici, suspiciuni sau dubii. Este esențial ca sistem, sistemul să fie uh, pus în aplicare și să uh, reziste tuturor uh, provocărilor uh, din ziua ale un element important pe care vreau să le amintesc este lupta împotriva corupției. S-a făcut progrese legislative importante, dar în ce privește condamnările uh, unor uh, unele cazuri uh, foarte uh, mari și la înalt nivel încă sunt așteptate. Sper că raportorul va include o trimitere la acest lucru în uh, documentul final. Uh, Mulțumesc. Urmează raportorii, raportori din umbră. Pentru două minute mai întâi, domnul Covacev. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul Tanăc pentru raportul său. Cred că este un, una din cele mai echilibrate uh, rezoluții pe marginea Muntenegrului îmi place uh, tonul uh, domnului Tanok, uh, care arată foarte clar că Muntenegru este elevul fruntaș al zonei. Sper că celelalte țări în curs de aderare să nu fie, candidate să nu fie invidioase. Sigur că toată legislația necesară mai trebuie implementată și partidele trebuie să-și aducă toată contribuția pentru acest lucru. Țara Uh, este confruntată cu o mare presiune în ce privește indicatorii economici. Um, știm că în domeniul uh, reformei sectoriale, în domeniul securității, Muntenegrului s-a permis deja uh, aderarea la NATO, dar pregătirea Muntenegrului este încă, să zicem, moderată. Politizarea administrației publice Uh, este o îngrijorare majoră. Uh, s-au atins uh, progrese în lupta împotriva crimei organizate și a corupției. Acum însă trebuie demonstrată că aceste chestiuni nu sunt întâmplătoare. În ce privește protecția drepturilor omului, se constată Uh, că încă nu sunt rezolvate anumite chestiuni legate de libertatea expresie și de violența împotriva presei. presei. În ce privește dimensiunea externă, vreau să felicit uh, Muntenegru în uh, contextul crizei din Ucraina și în ce privește politica sa legată de ISIS. Și mă alătur recomandării de a integra această țară în NATO consemnăm în același timp că Rusia și în cazul Muntenegrului uh, încearcă să comenteze uh, negativ uh, deciziile suverane ale unor state de a se alătura unor alianțe politice. Așa ceva nu trebuie tolerat. Mulțumesc. Andrulakis. Domnul Andrulakis. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Tanak pentru eforturile sale excelente. Proiectul pe care ne l-a prezentat este foarte bun. Este o bază bună de lucru și sunt sigur că vom coopera cu la fel de mult succes ca înainte. S-au înregistrat progrese în cel puțin patru capitole de negociere. Unele dintre aceste capitole sunt aproape de închidere, dar dacă nu cumva chiar au fost închise deja. Progresul, progresele sunt bune, însă mai, rămâne încă, mai rămân încă multe lucruri de făcut, de exemplu în ceea ce privește criminalitatea organizată și instituirea unui uh, veritabil stat de drept. Există partide din opoziție care s-au retras din Parlament. Dialogul politic este esențial și ar trebui să aibă loc într-un context parlamentar. De asemenea, este important ca alegerile să aibă loc în cadrul sub auspiciile noi legi electorale care va permite votul electronic. Au crescut investițiile străine în această țară, și, dar totuși sunt foarte multe probleme economice. Trebuie să ne asigurăm că va scădea violența de gen și violența bazate pe prejudicii și pe discriminare împotriva femeilor. Muntenegru este o țară candidat a cărei politici externe este într-o oarecare măsură este aproape 100% identică cu cea a Uniunii Europene. Așadar, noi sprijinim destinul european al Muntenegrului. Mulțumesc, domnul Radoș. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-l felicit pe domnul Tanăc pentru un uh, proiect de raport excelent. Problemele recurente sunt uh, problemele cu judiciarul, libertatea presei, corupția, criminalitatea organizată, societatea civilă. Toate aceste probleme recurente sunt adresate într-o manieră echilibrată în proiectul de raport, însă eu aș dori să subliniez câteva chestiuni pe care le consider importante. Invitația NATO adresate Muntenegrului, în primul rând. Dacă Muntenegru devine membru NATO, acest lucru va fi benefic pentru întreaga regiune. Iar în al doilea rând, problema alegerilor. Alegerile legislative sunt esențiale. E nevoie de un proces electoral la cele mai înalte standarde democratice. Acest lucru va fi benefic pentru o relație de lungă durată bună între majoritate și opoziție. S-ar putea să existe și alegeri anticipate în Muntenegru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hagi, Hagi Mulțumesc, bună dimineața tuturor. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Tanak pentru eforturile de-a lungul anilor. Se pare că Muntenegru se află pe calea cea bună în vederea aderării. Rămân totuși câteva probleme cu democrația, după cum s-a întâmplat în multe țări care au fost candidate la aderare. Există probleme în relațiile dintre guvern și opoziție. Există și probleme cu libertatea exprimării. Aș dori să fac o observație. Dorința acestui stat de a se alătura NATO este o idee foarte bună. Noi în Parlament considerăm că astfel de decizii sunt o progresie naturală, un pas natural de făcut. Aș dori să subliniez că noi nu suntem în favoarea unui fel de pact de la Varșovia. Noi suntem împotriva acordurilor militare în general în ultimii ani. Am constatat că ele nu sunt utile în ceea ce privește păstrarea păcii. Nu am să intru în detaliile poziției NATO vis-a-vis -vis de Rusia, însă acestea duc la creșterea tensiunii la, și la vărsarea de sânge. Trebuie să oprim astfel de lucruri. Deci eu cred că totuși, uh, dacă Muntenegru devine membru NATO, ar fi o greșeală. Vă mulțumesc. Doamna Lunace, care cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte, și în numele verzilor îi mulțumesc domnului Tanoc pentru un bun raport care subliniază aspectele pozitive ale acestui stat în, pe calea către aderare. S-au înregistrat progrese foarte bune. Salut de asemenea și faptul că subliniați părțile negative că e nevoie să se facă ceva legat de corupție și de infracționalitatea organizată, problemele cu libertatea presei și societatea civilă. Însă există câteva aspecte unde cred că raportul ar putea fi mai bun. De exemplu, unde vine vorba de lupta împotriva corupției, trebuie să se menționeze și, probleme, și problema privatizărilor. Acolo au apărut foarte multe cazuri de corupție. Deci, acest punct poate fi consolidat. Salut de asemenea faptul că cereți o răspundere parlamentară mai mare în calitate de parlamentar. Noi ar trebui să sprijinim în termeni foarte respicați acest lucru. Și mai sunt câteva detalii aici pe care aș dori să le adăugați în raport. Munca Comisiei Anticorupție din Parlamentul Muntenegrian este blocată datorită unei majorități parlamentare. Deci cred că o comisie anticorupție într-un parlament ar trebui să fie să aibă mână liberă, să nu fie blocată de către parlamentari. Amendamentele noastre vor viza acest aspect. Mă bucur că ați analizat și câteva chestiuni de ordin ecologic. Știm cu toții că Muntenegru se mândrește că este o țară ecologică, chiar în Constituția sa scrie acest lucru, totuși rămân câteva lucruri de îmbunătățit aici. Mă bucur că ați vorbit despre biodiversitatea sălinei din Ulțin. Este o zonă de, foarte importantă din punctul de vedere al biodiversității. Sper că veți accepta câteva amendamente din partea noastră în ceea ce privește planificarea uh, hidrocentralelor mici și mari. În rezoluțiile anterioare am încercat să introducem acest lucru și ați fost de acord cu noi. Aceste aspecte ar fi importante, pentru că există câteva probleme cu hidrocentrale de pe râul Moracek. E nevoie și de planificare strategică în acest domeniu, cu aceste hidrocentrale. La ora actuală se pare că există câte un plan pe aici, pe acolo, dar nu există un plan general. De aceea, noi vom înainta amendamente în acest sens. Încă un lucru, în ce privește NATO. Într-un raport cu privire la progresele înregistrate în vederea aderării la UE, nu ar trebui să apară chestiuni care țin de NATO. Unii dintre colegii mei au spus că NATO ar fi un garant al securității în zonă. Bineînțeles, eu nu sunt în favoarea creșterii influenței Rusiei nicăieri în lume, cu atât mai puțin în Balcani. Trebuie să spunem că investitorii ruși, banii ruși, se află deja în Muntenegru, la un nivel foarte înalt. Deci nu înțeleg de ce există atât de multă teamă față de Rusia în Muntenegru. Dacă Parlamentul, cu majoritate, dorește să, se, să aibă o Mm, mențiune la NATO, trebuie să găsim o altă formulare. Să se facă o referire la un referendum. Dacă în Regatul Unit se organizează un referendum pentru, particip, pentru uh, a rămâne în UE, nu văd de ce nu ar putea să apară un referendum și aici. Vă mulțumesc. Ne rămâne din ce în ce mai puțin timp Este momentul să dăm cuvântul membrilor care doresc să ia cuvântul și mă tem că vor avea doar 1 minut și 30 de secunde la dispoziție. Domnul Schaffhauser. Mulțumesc, domnule președinte. În mod normal vorbesc în numele grupului meu. Aș dori să subliniez faptul că raportul militar analizează corect situația. El sublinează, punctul 3, faptul că în această țară viața politică este haotică. La punctul 8 se vorbește despre corupție. La punctul 11 se vorbește despre criminalitate organizată și cum nu este adresată corect. La punctul 15 vorbește despre faptul că libertatea presei este limitată. La punctul 18 revine asupra problemele cu romii și cu LGBTI. Eu doresc ca ori de câte ori să, de, de ori de câte ori se menționează toate aceste minorități, trebuie să vorbim și despre respectarea identității culturale acestei țări. Bineînțeles, sunt anumite minorități, de acestea se integrează într-o comunitate culturală, spirituală, care trebuie și ea respectată. La punctul 20 se vorbește despre slăbiciunile dreptului contractual din Muntenegru. Toate aceste lucruri sunt uh, pozitive, deci sunt uh, un rap- fac raportul să fie bun. În ceea ce privește NATO, eu subliniez că vocația Europei este de a, fa- este de a face mai degrabă punți, nu de a crea divergențe. Ne aflăm în poziția greșită ca în discursul nostru pro-unitate, pro-pace, să încercăm mereu să tăiem Europa în două, în comparație cu Rusia. Eu doream să subliniez că această politică nu este foarte bună și nu servește decât interesele americanilor și nu ale Europei. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc domnul Plenkovici. Vă mulțumesc, domnule Legutko. Aș dori să menționez și eu câteva lucruri vis-a-vis -vis de acest raport. În primul rând îi mulțumesc domnului Tanak pentru un raport foarte bun. Este important să subliniem că Montenegro este elevul fruntaș în procesul de negociere. 20 de capitole au fost deschise, 4 au fost închise. Acum câteva zile a primit o invitație din, pat, din partea NATO să îi se alăture. Toate aceste lucruri sunt importante pentru relațiile strategice din această parte a Europei. Trebuie să ținem seama de acest lucru în raport. E bine că domnul Tanaka a menționat problema NATO în raport. Apoi, în ceea ce privește situația internă, ca și în alte țări din uh, regiune, am văzut acest lucru în Albania, Kosovo și Macedonia deja, au existat proteste. <coughs> Rolul european al Muntenegrului este esențial și cred că vom înregistra progrese și noi vom sprijini Muntenegru pe calea sa către aderare. Vă mulțumesc. Domnul Pițula. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu consider că raportul domnului Tanăc este un document de înaltă calitate și este foarte bine echilibrat. Raportul de progres cu privire la Muntenegru spune că s-au deschis 20 de capitole de negociere. Într-adevăr, este un succes. Acum însă aș dori să vă vorbesc în calitate de reprezentant din partea Croației. Mă, sal... mă bucură faptul că NATO va avea un nou membru. Cum 20 de ani au existat foarte multe uh, probleme în zona respectivă, dar acum, iată, situația se rezolvă încetul cu încetul. Totul există câteva probleme cu ajustarea la standardele europene. Avem nevoie de un dialog deschis cu societatea civilă. Totuși, relațiile între opoziție și guvern sunt amenințate și sper că lucrurile acestea se vor schimba. Doamna Suica, vă mulțumesc și eu salut acest raport și mulțumesc domnului Tanac pentru eforturile sale și pentru faptul că raportul este echilibrat. Există într-adevăr progrese. Cele 20 de capitole deschise ilustrează acest lucru. Am câteva întrebări însă. primul rând, punctul unde se menționează invitația de a, de a se datora la NATO. Din punctul de vedere al Croației, cred că punctul respectiv ar trebui să rămână acolo. Însă, ați menționat diverse nume care țin de jurnalism și de corupție. Însă nu înțeleg de ce nu vă referiți și la problemele de frontieră, de exemplu, problema de la Prevla, care este o problemă între Muntenegru și Croația. Apoi vorbiți despre crime de război și solicitați o rezolvare mai rapidă a acestor probleme. Au existat oameni care s-au aflat în taberele montenegrine care nu au primit despăgubiri în urma atrocităților din război. Trebuie să subliniem și acest lucru, pentru că pe acest aspect raportul actual nu diferă deloc de cel anterior. Apoi, în ceea ce privește libertatea presei, bineînțeles, presa din Muntenegru este adânc dezbinată. Există standarde etice, însă dumneavoastră doriți ca situația să se îmbunătățească și eu salut acest lucru. Vă mulțumesc. Domnul Cucan. Mulțumesc foarte mult. Îi, îl felicit pe domnul Tanak pentru faptul că ne-a prezentat un raport de înaltă calitate, ca de obicei. Când spun că este de înaltă calitate, spun că el menționează atât chestiunile pozitive, cât și chestiunile negative El prezintă aceste lucruri într-o modalitate prin care guvernul montenegrin este încurajat să continue eforturile pe care le-au făcut până acum. Trebuie să le aducem aminte că ei sunt elevul fruntaș în regiune ce, ce privește procesul de aderare. Și acest lucru nu trebuie să fie un compliment, ci trebuie să fie un fel de momentul al faptului că au o responsabilitate foarte mare invitația de aderare la NATO va consolida integrarea europeană și ambițiile sale. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum am să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru un comentariu. Dirk Langer, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte multe de adăugat ceea ce privește acest raport de progres. Aș dori totuși să menționez un lucru. Este foarte clar că noi sublinem chestiunea care țin de statul de drept. Mesajul pe scurt este următorul. Evoluțiile cu statul de drept determină în mod direct negocierile pe viitor. În ceea ce privește parada LGBTI, am înțeles că a fost amânată cea din Nicșici, însă în această duminică, în Potcovița, va avea loc o astfel de paradă, din câte am înțeles. Și încă un lucru aș dori să vă spun în ceea ce privește situația cu partidele politice și președintele Parlamentului, domnul Ivo Caprici. Dumnealui dorește să încurajeze dialogul între partidele politice. După cum știți, domnul comisar Han sprijină această inițiativă, însă a sublinat faptul că acest lucru nu va însemna faptul că Uniunea Europeană se va implica într-o situație de mediere. Deci soluția la care se va ajunge va trebui să fie o soluție, la care să, o soluție a partidelor politice montenegrine. Pe, do- pe 1 decembrie a avut loc un grup de lucru care a analizat legislația electorală, controlul fondurilor publice și controlul mass mediei. Grupul de lucru s-a mai uh, întâlnit pe 4 decembrie și va continua să lucreze până pe 21 decembrie. Liderii partidelor politice se vor reîntâlni pe 21 decembrie și vor încerca să ajungă la un acord cu privire la felul în care se pune în aplicare recomandările acestui grup de lucru. Cred că toate partidele din opoziție participă la acest grup de lucru. De, Frontul Democratic a spus că va participa la dialog doar dacă se va forma și un guvern interimar. Însă, până la ora actuală, se pare că nu va exista un astfel de guvern interimar. Tema aceasta probabil că va reveni pe ordinea de zi ulterior, însă nu este nimic sigur. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul din domnului Charles Stanek pentru comentariile finale. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru aceste cuvinte foarte călduroase. Salut, bineînțeles, și amendamentele. Sunt foarte multe, nu trebuie să trecem prin toate. NATO a fost uh, o temă foarte mult uh, menționată. Colegii au uh, insistat asupra ei și s-a salutat invitația de aderare la NATO. Desigur, Frontul Național uh, și GUE și doamna Lunacek uh, n-au fost foarte bucuroși de această temă, dar oricum și în raportul meu dinainte a fost o temă controversată și în general a supraviețuit diferitelor opinii. În ceea ce privește doamna Lunacek, nu mi-amintesc de fapt să fi acceptat doamna Lunacek vreodată vreo vreun amendament detaliat și prescriptiv cu privire la mixul energetic al Muntenegrului sau planificarea pentru dezvoltare sau uh, centralele electrice. E vorba de un subiect intern uh, și trebuie verificat dacă este în armonie cu achiul comunitar mi se pare și că decizia dacă se dorește un referendum pe întrebarea dacă să adere la NATO, și aceasta este o chestiune care ține de politica internă, nu cred că ar trebui noi să interferăm. Fiecare trebuie să își decide singur uh, dacă dorește sau nu să fie parte în NATO. Celelalte comentarii se referă la lucruri pe care le-am acoperit deja, plecând de la lupta împotriva corupției, libertatea mass media, independența justiției, și s-a folosit și de, s-a vorbit și de problema registrărilor, doamna Dodds, domnul Carver a vorbit despre această problemă marșului uh, LGBTI. Am înțeles că totuși va avea loc acesta la Podgorița. Doamna Suița a mai făcut câteva comentarii specifice cu privire la problema frontierei cu Croația și impunitatea după crimele de război. Aș vrea să o rog să citească aliniatul 27 și 7, 26 și 7, care acoperă subiectul. Sigur că dânsa știe mai multe și poate poate să înainteze câteva amendamente. Noua lege electorală este și ea menționată am vorbit și eu despre ea și cred că astfel am acoperit majoritatea punctelor. Montenegru este, într-adevăr, o poveste de succes, pentru că face bine și se descurcă bine într-un moment foarte dificil. Cred că racordul este, raportul meu este foarte echilibrat. Recunosc uh, părțile forte și părțile uh, slabe cu care se mai confruntă această țară, dar cred că cursul este general pozitiv. Vreau să-i mulțumesc mai ales domnului Cucan pentru cuvintele foarte călduroase și pentru experiența de care a dat dovadă despre această regiune. Dumnealui are chiar capacități de om de stat în ceea ce privește subiectele acestea. Mă bucur foarte mult să văd amendamentele în curând și mă bucur și de dezbatele pe care le vom purta în curând. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă amintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 13 ianuarie la ora 12. Astfel am uh, încheiat punctul 4 și facem o pauză până când ajungem la numărul 5. Welcome back, ladies and gentlemen. Bun venit înapoi, doamnelor și domnilor. O să trecem la Egipt acum cu domnul Patrick Ostero, care este șeful Departamentului pentru Orientul Mijlociu, care se ocupă de Egipt, Siria, Liban și Iordania. Domnul Costero o să ne dea câteva informații despre, rezult, despre ultimele rezultate din alegerile parlamentare din Egipt. O să ne informeze și despre dialogul politic între UE și Egipt. Suntem foarte bucuroși să ascultăm uh, și despre alegerile din Egipt, rezultatul din alegerilor. Știți că din 2012 al, uh, Parlamentul uh, egiptean nu a organizat nicio sesiune. Este pentru prima dată că și Camera Superioară și cea inferioară s-au întâlnit, iar o delegație din partea deputaților Parlamentului European dorește să viziteze pe 6-7 februarie 2016 Egiptul. Uniunea Europeană dorește să lucreze cu Parlamentul Reformat la nivelul Egiptului printr-un schimb de capacități și experiență. Uniunea Europeană dorește să ajute Parlamentul uh, în uh, crearea unei uh, relații de durată. Dorește să susțină și o mai bună guvernanță, crearea mai, unei justiții mai solide și a statului de drept. Aceasta este extrem de important, mai ales fiind dat că acum este prima dată când Parlamentul poate cu adevărat să spună ceva uh, Um, mai ales uh, și pe tema legii cu privire la proteste și la ONG-uri. În ceea ce privește dialogul politic, uh, delegația noastră, a, uh, delegația EAS a de, vizitat Cairo pentru a discuta despre um, drepturile omului și domnul Costello ne va putea relata despre ceea ce s-a discutat cu ocazia acestei vizite recente. S-a discutat, s-a discutat în, în detaliu despre aceste subiecte deja și vom discuta și la Consiliul de Securitate și Justiție, JAI. După vizita recentă a doamnei Mogherini în Egipt, în noiembrie 2015, pentru ca să discute de chestiuni uh, de probleme interne, situația regională, situația migrației în Libia, s-a discutat și despre situația drepturilor omului și despre nevoia de a combate terorismul, ținând însă, respectând însă principiile drept, statului de drept. Domnule Costelo, bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este neapărat uh, este un moment oportun pentru a discuta despre Egipt în această comisie și vă mulțumesc că m-ați invitat. Mă interesează foarte mult să vă ascult comentariile și opiniile. Alegerile au avut, vor avea loc pe 15-16 decembrie, ultima fază a acestor alegeri. Sunt totuși 93 de plângeri și de apeluri la Curtea de Casație și Justiție și de plângeri la Comisia Electorală. Iar misiunea noastră de experți, care a fost formată din trei experți, a tras concluzia că alegerile au fost, de fapt, un eveniment mai mult administrativ decât public. Participarea a fost foarte scăzută și mai ales uh, printre tineri. În ceea ce privește Parlamentul, 120 de deputați au fost aleși din patru circumscripții, pe liste închise de partid și 448 din 205 uh, circumscripții care făceau, uh, candidau ca independenți. Iar acum membrii trebuie să fie mm, numiți de către președinte. În ceea ce privește tendințele generale, și aceasta mm, vine după mențiunea noastră de expertiză, putem spune deci că uh, gestiunea alegerilor nu a fost foarte transparentă. A fost foarte dificil să se reconcilieze rezultatul cu uh, cele puse în aplicare după aceea. Adică, după cum spuneam, alegerile au fost mai ales administrative, iar uh, Comisia Electorală care este formată și din 16.000 de, uh, jude, de judecători care se ocupă și de uh, apelurile adresate după aceea de contestații. Deși nu există dovezi clare momentan, se pare că mai ales persoanele în vârste au votat. Participarea era anunțată la 28 de procente. Campania a fost amestecată, campania islamică a fost uh, verificată de către moschee și celelalte biserici n-au putut face campanie. Nu există însă um, o lege prea bună, astfel încât uh, candidații favoriți au fost uh, s au făcut multe, s-au făcut multe spoturi publicitare pe uh, televiziunile private și o, cei reprezentanții opoziției n-au avut aceleași șanse, dar, iar poliția represivă a contribuit și ea la această atmosferă, mai ales în legătură cu legea protestelor și a, cea cu privire la combaterea terorismului, uh, au creat un context electoral care au făcut o participare adevărată destul de imposibilă. Foarte mulți membri ai disidenții sau ai membri ai opoziției au fost închiși. Avem um, o altă inovație este că avem mai multe um, femei în, uh, în acest parlament și se pare și că islamiștii, uh, islami, Partidul Islamic uh, și cel de stânga nu a făcut uh, prea, n-a a obținut prea multe voturi aici. Recomandările misiunii de experți va fi apoi discutată cu reprezentanții guvernului pentru a putea trage concluziile pentru următoarele alegeri și pentru a putea crea un spațiu public mai bun de discuție. În ciuda faptului că Parlamentul acum poate să existe și că prezența Parlamentului în viața politică a Egiptului și supraviețuirea acestuia este importantă și esențială pentru ca tranziția în Egipt să poată să se facă către o direcție pozitivă, trebuie totuși să se asigure acum să existe și o verificare a executivului, iar politicul, sistemul politic este unul semiprezidențial, dar este responsabil pentru implementarea Constituției care a fost adoptată prin referendum popular în 2014. Această Constituție are mai multe aspecte progresiste, mai ales în legătură cu drepturile fundamentale și libertăți care până acum erau subminate de către executiv și mai degrabă se făceau eforturi pentru securitate și stabilitate. Articolul 56 din Constituție permite Parlamentului ca în 14 zile să amendeze sau să revoce decretele care au fost um, eman, care au fost publicate din 2013. În cadrul dialogului pe drepturile omului, trebuie să vă spunem că momentan Parlamentul nu va putea să amendeze sau nu va amenda o, un pachet legislativ care a fost uh, uh, votat în prima sesiune. Parlamentul este însă un uh, for suveran și poate oricând să decide să mai uh, legifereze pe această temă. Dacă ne uităm la imaginea generală și nu numai la alegeri și vedem uh, relațiile între UE și Egipt, după cum a spus domnule președinte, doamna înalt reprezentant Federica Mungherini a vizitat Cairo pe 2 noiembrie și în urma discuțiilor pe care le-a purtat acolo s-a ajuns la un acord de relansare a procesului de Comitetului de Asociere și de aceea dialogul pe tema drepturilor omului a avut loc după aceea pe 15-16 noiembrie, acesta fiind primul dintre comisiile care și-a început activitatea. Vreau să notăm că aceasta este prima subcomisie în 5 ani care se ocupă de chestiuni politice și care tratează bilateral cu egiptenii, între UE și Egipt, așadar, deci e un pas înainte. Ați menționat uh, problema unor legi eu vreau să vă dau uh, doar o idee de ansamblu despre chestiunile pe care noi le-am menționat în dialogul despre drepturile omului și dialogul politic cu egiptenii. Am vorbit despre legea care oferă dreptul la protest, care, după părerea noastră, trebuie să fie revocată o legislație ar fi necesară pentru a înlocui o legislație din 1914 și pentru ca să fie um, constituțională. Considerăm și că legea protestelor trebuie să fie aplicată retroactiv, astfel încât persoanele care au fost arestate din cauza că au protestat să poată să fie eliberate. Am vorbit uh, și de amendamentele la codul penal care sunt necesare pentru că, momentan, forma în care este conceput este împotriva intereselor naționale. O lege din 2015 împotriva terorismului și alta din de mai de mult trebuie să fie de asemenea readuse, armonizate cu Constituția. Legea 84 din 2002 trebuie și ea să fie înlocuită cu alte legislație după dialogul cu actorii relevanți la nivel instituțional și trebuie să se creeze un uh, climat pentru drept internațional, organismele internaționale care să respecte uh, drepturile omului. S-a pregătit uh, o nouă legislație, a spus eh, reprezentanții Egiptului, dar mai trebuie încă verificate. Egiptenii au criticat faptul că Uniunea Europeană distruge relația dintre guvern și societatea civilă și ONG-urile, deși acestea lucrează mână-mână cu guvernul. Ne-am referit și la folosirea abuzivă a codului penal și mai ales la articolul 101 eh, cu privire, 102 cu privire la um, daunele aduse interesului public. Și legea 188, uh, partea egipteană a spus că transformarea egipteană de, spre democrație este în curs, dar că este nevoie de foarte multe uh, legi care trebuie elaborate de către Parlament, dar și mai multe pentru implementarea Constituției și a drepturilor omului, asigurându-se totuși că nu uh, se vor face amendamente la Constituție. Așadar avem o privire diferită cu privire la ritmul în care trebuie făcute reformele, dar e clar că atmosfera este în general uh, pozitivă și tinde spre progres. Avem acum un acord pe care vom putea să-l uh, continuăm cu această subcomisie și cu altă subcomisie, tot în cadrul uh, JAI și Securitate și Justiție. În paralel cu procesul de asociere, Politica de vecinătate a fost adoptată luna trecută și știu că sunteți la curent cu acest lucru și aceasta conține o abordare mai țintită cu privire la țările terțe. În urma Consiliului Afaceri Externe de săptămâna viitoare se va adopta și o concluzie pe revizuirea aceasta. Vom începe după aceea dialogul cu partea egipteană despre cum putem să continuăm cooperarea. Un al doilea punct se referă la faptul că una din prioritățile programării asistenței financiare pentru Egipt uh, se referă la guvernanță. Și dacă ar fi să ne întoarcem la ceea ce am spus înainte, nevoia de a colabora cu Parlamentul egiptean și de întări funcția acestuia, cred că aici avem o cheie către această mai bună cooperare. Iar în final aș dori să mai menționez un punct. când doamna înalt reprezentant a fost la Cairo, a vorbit în fața Universității din Cairo. Și unul din punctele pe care dumneai le-a subliniat a fost că vârsta medie în Egipt este 25. Într-o țară cu 60 de milioane, aceasta creează un potențial enorm pentru schimbare și dezvoltare și, este și provocări foarte mari în legătură cu acest potențial. Așadar, o participare foarte proastă la vot, un absenteismul foarte mare, uh, trebuie schimbat prin participarea tinerilor. Și dumneavoastră a spus, dacă dumneavoastră nu oferiți un viitor pentru tineri, s-ar putea să se ducă către cei care oferă un viitor alternativ în altă parte. Deci problema locurilor de muncă și uh, a vieții mai bine gestionate pentru tineri trebuie să fie o parte din strategia antiteror. Noi încercăm să dezvoltăm uh, mai multe laturi de cooperare cu Egiptul și vrem să fie foarte clar uh, avem și puncte de divergență în legătură cu drepturile omului și în legătură cu situația la fața locului și legile pe care uh, le-a adoptat Parlamentul. În același timp, recunoaștem însă că uh, există o nevoie evidentă de implicare uh, economică pentru a oferi un viitor tinerilor, ceea ce ar putea dacă nu se întâmplă să creeze dificultăți foarte mari pentru Egipt pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Now the floor is open for... Mulțumesc. Deschid uh, dezbaterea pentru membrii interesați ai Comisiei. Domnul Panțeri. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Există anumite date foarte importante care trebuie subliniate. Egiptul este o țară strategică pentru noi pentru ca să asigurăm stabilitatea în această regiune. Așadar, eu cred că ar fi uh, corect și în același timp este obligația noastră să avem un dialog politic cu Egiptul, noi Uniunea Europeană, care trebuie să relanseze aceste relații. Ceea ce am auzit de la domnul Costela descriu, de fapt, o situație problematică din punct de vedere al profilului politic și din punct de vedere al sistemului drepturilor. Iar impresia noastră, care e din ce în ce mai clară, este că bătălia corectă care se dă împotriva terorismului, de fapt, este folosită și ca alibi pentru a încerca să se impună politici destul de puternice din punct de vedere represiv și din punct de vedere al drepturilor. Într-adevăr, e foarte dificil și din partea Europei să dea indicații. Citind uh, astăzi uh, ziarele, am văzut că în Franța se vorbește de internarea suspecților de terorism, deci mii de persoane. E foarte greu să vezi ceea ce este util să faci când și noi avem coeren, o problemă de coerență. Însă această temă este una foarte delicată. Eu cred că este nevoie absolut să insistăm ca să existe un echilibru între tema siguranței și stabilității și apărării drepturilor omului. Nu putem să ne permitem acum ca Egiptul să folosească aceste elemente și să nu răspundă pozitiv la drepturile omului și la problema ONG-urilor, mai ales în legătură cu cei care au fost uh, uh, temnițați după uh, manifestele care au avut loc în acest an. Așadar, noi, eu mai vreau să fac un ultim comentariu și anume că mă bucur că discuția pe care a avut-o Frederica Frederica Mogherini la universitate cu studenții să fie mai utilă și mai uh, bună decât ceea ce a mm, discutat Obama cu studenții atunci când a fost acolo. Având în vedere situația din Egipt, cred că situația este destul de gravă ca să putem uh, să sperăm ca discursul doamnei Mogherini să dea roade pe, uh, în curând. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tanac! Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin uh, cel puțin parțial cele spuse de panțerii. Uh, Egiptul este uh, națiunea principală arabă cu un rol cheie în regiune și cu un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană. Deci Parlamentul European trebuie să aibă o relație cu, activă cu această țară și trebuie să existe un sprijin pentru Egipt. Egiptul se confruntă, în special în zona Sinai, cu un, o amenințare teroristă deosebită. Știm cu toții eh, ce s-a întâmplat cu dobărârea avionului rusesc din, din eh, pricina eh, teroriștilor ISIS infiltrați și știm și care a fost impactul regimului frăției musulmane. Eu Salut uh, vizita din noiembrie a doamnei Mogherini în Egipt, uh, ca și colegii din grupul meu. Uh, susțin dialogul la nivel înalt privind drepturile omului și cred că mesajul doamnei Bogarini a fost unul foarte oportun, adică trebuie să, creezi, să se creeze locuri de muncă pentru tineri pentru ca țara să progreseze, având în vedere că vârsta medie în această țară este de doar 25 de ani. În curând vor uh, fi organizate uh, ultimele etape ale alegerilor parlamentare. Uh, Uh, până acum uh, prezența a fost foarte, foarte redusă, mm, cu atât mai grav cu cât este vorba de oameni tineri care ar fi mers acolo. Însă există, există și câștigători, uh, femeile care sunt alese în mai multe funcții și perdanții principali sunt salafiștii, deci ne putem aștepta la un parlament mai tânăr, mai democratic, dar care uh, Eh, are și unele eh, eh, atribuții speciale în temeiul articolului 156, având în vedere că este vorba de o republică semiconstituțională. Tocmai de aceea mă bucur că împreună cu grupul prietenilor Egiptului să pot vizita această țară la începutul anului viitor. Mulțumesc! Domnul Van Balen. Domnul Van Balen, mulțumesc. Cred că este vital ca Egiptul uh, să uh, se îndrepte spre mai multă stabilitate și să fie susținut în acest demers de Occident și de Uniunea Europeană. Dacă Egiptul cade, atunci uh, nu vom mai putea să gestionăm de niciun fel lupta împotriva ISIS și valul de migrație. Deci e, cred că este bine să deschidem dialogul cu Egiptul. Ce aș vrea să mai știu din partea delegației? Dacă noul Parlament egiptean va avea într-adevăr un rol definitoriu în gestionarea politicilor, uh, politicii în viitor sau dacă este doar un rol uh, semidecorativ. Mulțumesc, domnul Schaffhauser are cuvânt. <coughs> J'aimerais poser euh, amicul. Aș dori să le aduc aminte colegilor câteva lucruri. Cine a sprijinit primăvara arabă? Cine i-a pus la putere pe frații musulmani și pe salafiști? Cine recent nu l-a, nu l-a susținut pe președintele Sisi? Cei care trebuie să știe acest lucru îl știu și cine a încercat practic să asasineze, să-l asasineze pe domnul Sisi. Știți foarte bine cine sunt aceștia. Statele Unite. Încă o dată, iar, iată, ne confruntăm cu o tentativă de destabilizare care, din fericire, nu a avut succes, pentru că dacă ar fi avut succes, practic situația din Europa ar fi fost mult mai gravă. Parlamentul acesta poate să sprijine acest guvern laic, laic, republican, însă la același timp care respectă principiile musulmane și eforturile noastre sunt pozitive. Este vorba despre propria noastră supraviețuire. Dacă acest guvern cade, atunci se va ajunge la o destabilizare completă a Europei. Vă mulțumesc. Uh, Mr. Khan. Domnule Khan are cuvântul. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim pentru raportul cu privire la actualitatea egipteană. Este foarte important ca să insistăm și asupra aspectelor de drepturile omului. Egiptul este foarte important, nu pentru că este o țară mare, ci din cauza influenței pe care această țară o are în regiune. Așadar, încurajez uh, un dialog mai intens cu Egiptul. Dar și guvernul egiptean trebuie să stabilească standarde mai bune, nu doar pentru propriul său popor, dar și pentru că e, joacă un rol atât de important pentru alte regiuni din lume. Cu toții vrem să vedem stabilitatea și securitatea în Egipt. Dar acest lucru nu se va realiza niciodată prin dictatură. Da? Utilizarea forței nu poate fi decât temporară. Am urmărit uh, procesul electoral pe care îl salut, dar încă o dată trebuie să ne îngrijoreze uh, participarea în număr uh, redus, în special în rândul tinerilor. Asta uh, ne îngrijorează cu privire la viitorul Egiptului. Și uh, dacă nu există legitimitatea acestui nou Parlament, mă întreb uh, cum va impune uh, punctele sale de vedere. Și nu, nu ne ajută să, să um, îndepărtăm um, uh, uh, moscheile eh, uh, eh, un anumit context și să nu, să nu facem același lucru și cu bisericile. Adică asta eh, nu dă decât apă de la moară teroriștilor. Eu aș vrea să văd Egiptul într-o poziție puternică în care să-și poată asuma rolul de lider regional. Mulțumesc. Costello, before I give you... Domnule Costello, înainte să vă dau cuvântul, am o scurtă întrebare. The brief you, you did not uh, mention Christians. În uh, raportul dumneavoastră nu ați menționat creștinii, comunitățile creștine. cu toate că este probabil grupul religios cel mai persecutat din regiune. Ce înseamnă asta? Vreți să uh, sugerați că în Egipt situația creștinilor este impecabilă? Sau poate este și altă explicație. Dacă vreți, vă rog să răspundeți la toate aceste întrebări și comentarii. Thank, thank you, Chairman. And... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate comentariile și punctele de vedere exprimate. ne încurajează uh, faptul că cu toții părem să fim de acord uh, că Egiptul este de importanță strategică în regiune și este de importanță strategică și pentru Uniunea Europeană. Există uh, mai multe nuanțe care se disting în punctele de vedere exprimate de membrii. În ce privește chestiunea stabilității și democrației, eh, drepturile omului ehm, sunt adesea eh, marcate ca o alegere a unui regim politic. Cu alte cuvinte, avem, trebuie să facem, evident, tot ce putem pentru a ajuta Egiptul să se stabilizeze. Și asta era și partea mesajului doamnei Mogherini exprimat la Cairo. Dar motivul pentru care aducem în discuție situația drepturilor omului și nevoia de eh, modificarea cadrului legislativ pentru creșterea participării eh, la actul democratic este pentru că considerăm că uh, drepturile omului uh, asigură stabilizarea, stabilitatea și uh, contracarează radicalizarea. Deci, trebuie mai întâi să ne, angaj, să ne intensificăm angajamentul și interacțiunea cu față de această țară. Pe de altă parte, eh, sigur că nu trebuie să eh, trecem cu vederea peste niște chestiuni foarte serioase pe care trebuie și ele discutate atunci când eh, inițiez un dialog cu un partener important. În ce privește situația creștinilor, cred că am arătat Cred că am arătat foarte clar că campania a fost interzisă în moschei, dar nu a fost interzisă în biserici. Deci există uh, o schimbări importante față de acum câțiva ani în această privință. Dacă îmi permiteți, uh, uh, aș da cuvântul uh, colegii mele, Laura Bolițova, care este director adjunct al unității noastre de monitorizare a alegerilor. Doar câteva cuvinte, domnule președinte. Cred că am demonstrat uh, voința noastră politică de a avea o, un dialog uh, pe toate planurile, uh, nu doar legat de alegerile din anul acesta. Observa, o misiune de observație observație electorale a fost lansată anul acesta, probabil va fi continuată și anul viitor și Um, pe lângă atribuțiile pe care le-a menționat deja colegul uh, meu, uh, această misiune în viitor ar urma să analizeze și cadrul legislativ care guvernează uh, procesul electoral, uh, va analiza și uh, motivele politice, poate, ale participării reduse la alegeri. Deci uh, vrem să urmărim toate aceste aspecte pentru a ne angaja într-un, într-un dialog și mai ales cu partenerii noștri egipteni în contextul alegerilor locale ce urmează să aibă loc anul viitor. Vrem să aducem mai multă transparență în acest proces nu există încă un calendar uh, de soluționare a reclamațiilor de, legate de uh, scrutinul de anul acesta, legat de eh, organizarea alegerilor ce vor avea loc anul viitor și toate aceste ne probleme ne preocupă și pentru asta vrem să ne angajăm într-un dialog cu partenerii egipteni. Mulțumesc! N-am răspuns întrebării domnului Van Balen, care a fost foarte specifică, îmi pare rău în, adică care va fi raportul uh, dintre partea, uh, Parlamentul egiptean și uh, guvernul uh, egiptean. Sigur că mai întâi Parlamentul trebuie să devină funcțional. Și cred că vom asista la o combinație între diferite elemente. Mai întâi, compoziția politică a Parlamentului. Doi, cadrul legislativ, uh, în, cadrul juridic în care acesta activează și trei, uh, sprijinul europenilor și poate și a altor forțe pentru activitatea parlamentară de legiferare a Parlamentului uh, <coughs> egiptan. Deci toate acestea vor concura la relația între Parlament și Guvern. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, spune domnul președinte. Cu asta am uh, epuizat dezbaterea pe acest punct al ordinii de zi. Trecem mai departe la punctul 6. Informare cu privire la misiune de observație electorală, observare electorală din 8 noiembrie 2015. Uh, avem o informare a misiunii de observare electorală a Parlamentului European și a instituțiilor europene în Myanmar, care au avut loc, uh, alegeri care au avut loc în 8 noiembrie 2015. Alegerile au avut loc într-o atmosferă pașnică, partidul Eh, doamnei Aung San Suu Kyi a câștigat 80% din mandatele puse la dispoziție. Cu toate că 25% au fost eh, rezervate eh, foștilor lideri militari, rezultatul electoral totuși a arătat foarte clar că 60% la din, atât din camera inferioară cât și din camera superioară au fost uh, câștigate de uh, partidul uh, în cauză. Construnsă de aspecte constituționale, Aung San Suu Kyi nu poate să devină președinte, nu își poate asuma un rol de lider politic, dar va rămâne implicat în decizii politice. Uh, urmează ca noul Parlament și președintele Parlamentului, președintele țării să își intre în funcție. Uh, delegația uh, de misiune de observare electorală a fost condusă de Alexander Graf Lambstov și îl rog să ne facă o scurtă prezentare a ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus chiar dumneavoastră care sunt cele mai importante rezultate ale acestui scrutin. Este foarte important că într-un an care a fost plin de crize, de dificultăți, de știri uh, negative, totuși avem și o poveste de succes, uh, vești bune de raportat. Statul uh, Myanmar a adoptat o nouă Constituție, Constituție în 2008 și a creat un nou cadru electoral de referință. Totuși, 25% din Uh, mandatele parlamentare sunt rezervate militarilor, ceea ce însă este totuși uh, uh, un aspect care umbrește o configurație cu totul democratică. În 2011 a fost demarat un proces de reformă de sus în jos. În 2012 a fost o alegere parțială în câteva circumscripții în care partidul al lui Aung San Suu Kyi a câștigat uh, o bună parte din mandate, dar uh, lumea a rămas sceptică în ce privește alegerile din uh, noiembrie 2015. Au existat vulnerabilități, probleme în această țară care au fost dificile de abordat mai întâi, eh, cadrul legislativ a fost departe de a fi fost eh, ideal. Eh, Comisia Electorală Centrală nu avea experiență în desfășurarea și organizarea unor alegeri democratice. Au fost mari probleme cu personalul, cu factorul uman în circumscripțiile și birourile electorale locale. În multe locuri nu s-au permis nu s-au permis alegerile și n-a fost clar dacă rezultatul alegerilor ar urma să fie respectat. Pe lângă asta au existat violențe interetnice, dezastre naturale, conflicte în regiune, care toate erau factori de risc foarte important și vulnerabilități semnificative. acestea li s-au mai adăugat și aspecte specifice. Uh, pentru prima dată, Comisia Electorală Centrală a încercat înregistrarea uh, electronică a votanților și oamenii au fost foarte nervoși, nu știau dacă se vor regăsi pe listele electorale în ziua alegerilor uh, nu se știa dacă uh, dreptul la campanie electorală va fi respectat, uh, pentru că există rezerve față de uh, garantarea libertății de asociere, de liberă întrunire, uh, Uh, a mai existat și o mișcare de budistă radicalizată. Știu că, știu că vi se pare uh, paradox așa ceva, dar există într-adevăr o mișcare naționalistă radicalistă, radicală uh, budistă care luptă pentru protecția, citez, rase și religiei. Deci, premisele nu au fost tocmai cele mai bune. Totuși, pe fundalul acestor premise nu prea favorabile, a fost foarte bucurător că au fost invitați observatori electorali internaționali, inclusiv din Uniunea Europeană, și am avut marea plăcere să uh, conduc o misiune electorală la care au participat uh, în total 150 de persoane a fost un act de cooperare între toate instituțiile eh, Uniunii Europene și această cooperare a funcționat foarte bine. Eh, delegația eh, SAE, delegațiile statelor membre au colaborat foarte bine. Statele membre nu au eliberat declarații de presă în lunea care a urmat alegerilor, ci au avut atitudine rezervată pentru ca misiunea UE să iasă în evidență, în primul rând. Alegerile în sine au fost până la urmă mult mai bune decât ne-am așteptat, totul a fost competitiv, a fost pașnic, participarea la vot a fost de 70%, rezultatele când au început să apară au arătat uh, o victorie covârșitoare a uh, partidului NLD, Rezultatele au fost întâmpinate cu calm de partid, partea perdantă și au fost acceptate cu calm. Da? Deci, când există astfel de victorie pe toate fronturile, importantă este nu reacția celui care câștigă, că ăla e oricum fericit, ci a celui care știe să piardă și știe să accepte în mod democratic pierderea sa. Sunt unele elemente ale acestei imagini de asamblu care sunt puțin dificile. Mai întâi, această uh, alocare de uh, 25% din, uh, din uh, locuri mandate pentru parlamentari. Chiar dacă partidul a câștigat 80% din voturi, va deține doar 60% din mandate. Nu va exista niciun candidat reprezentant, îmi cer scuze, spune vorbitorul, nu, uh, musulman, uh, în Parlament, în, care, în condițiile în care 15% din populația uh, țării uh, este de religie musulmană. Este un element de uh, nereprezentare care ne îngrijorează. Da? Deci, colegi de ai noștri parlamentari din Myanmar, uh, din motive formale, n-au putut să uh, își continue mandatul acum, pentru că noile condiții legale uh, trebuia să facă dovada nașterii în țara lor, ceea ce nu putea fi dovedit dincolo de orice îndoială în toate cazurile. Dincolo de procesul electoral propriu-zis, un lucru este foarte clar. Oamenii din Myanmar au votat schimbarea și vor să vadă o schimbare. Deci gestionarea tranziției acum este o mare provocare pentru uh, țară. Uh, liderii politici împreună cu conducerea militară s-au întâlnit pentru a discuta aceste uh, provocări. NLD-ul uh, nu are experiență în, uh, în leadership politic. Da? Nu are o platformă, nu are un program politic, un concept detaliat pentru diferitele politici sectoriale. Deci asta e un aspect de avut în vedere. În timp ce minoritatea Rohingya a fost practic lăsată fără reprezentare, există și multe alte minorități etnice uh, care se pot și ele simți subreprezentate. Deci uh, trebuie ca uh, guvernarea actuală să țină cont de uh, această componență etnică. În continuare, însă, mai este și un alt aspect, cu 25% din mandate, militarii au un drept de veto în ce privește orice modificare constituțională vom depune și un report uh, final uh, pe care îl vom uh, prezenta și publica spre sfârșitul lunii martie. Unele din elementele acestui nou raport sunt de acum clare. Cele 25% din mandate rezervate pentru, mandat, pentru militar nu sunt compatibile cu standardele democratice internaționale. Dreptul la vot nu este încă foarte clar și um, limitările limitările accederii, accederii la funcția de președinte sunt neconforme cu standardele internaționale. De pildă, nu poți deveni președinte dacă copiii tăi sunt cetățeni altor state. Deci aici este vorba de o situație politică, constituțională și economică generală, care este o mare provocare, dar deocamdată primele semnale uh, Uh, în, la începutul acestei perioade de tranziție ne uh, dau uh, speranța că lucrurile se vor îndrepta într-o direcție bună. Mulțumesc! Mulțumesc, îi dau cuvântul Anei Gomes. Mulțumesc, a fost un veritabil privilegiu să conduc această misiune alături de colegii care au participat la această misiune. Am avut o participare foarte activă și mă bucur și că am colaborat cu Alexander Lambsdorff. Sprijin în totalitate cele pe care le-a spus. Misiunea aceasta într-adevăr a funcționat pentru că am fost foarte bine sprijiniți, nu doar de către personalul nostru, ci și de către Comisia Europeană, de către delegația locală. Doresc să subliniez că delegația locală este foarte tânără, are o vechime de doar 2 ani, însă a stabilit contactele esențiale pe teren care ne-au permis să uh, intrăm în legătură cu părțile interesate. Astfel am putut să înțelegem cu adevărat care sunt mizele. Ziua alegerilor, într-adevăr, a fost a decurs foarte bine. Unii dintre noi au spus că este cea mai bună zi de alegeri pe care am văzut-o vreodată, însă, bineînțeles, Alexander a subliniat anumite îngrijorări. Foarte mulți alegători au fost privați de dreptul de a alege, de exemplu, musulmanii. Avem și probleme cu conflictele armate în desfășurare în anumite zone din țară. Și avem și sistemul avansat de votare, care ar fi putut totuși să permite anumite neregularități în momentul numărătorii votul, voturilor. la sfârșitul zilei, totul a mers de, a decurs destul de bine. Și Alexander a subliniat faptul că femeile au jucat un rol esențial în aceste alegeri. Într-adevăr, doar 10% din, din uh, aleși sunt femei, însă majoritatea reprezentanților partidelor sunt femei, majoritatea observatorilor au fost femei și și-au desfășurat uh, responsabilitățile în mod admirabil. Toate aceste lucruri ilustrează faptul că poporul uh, birmanez are o cultură foarte admirabilă, însă se simte și cultura militară. Totul am decurs foarte bine. De exemplu, acest lucru se vedea și în faptul că toate, stat, toate mm, centrele de votare erau organizate foarte bine, erau organizate la fel peste tot. Este important și ceea ce a spus Alexander Lambsdorff, legat de comportamentul perdanților. Este un semnal foarte pozitiv. Trebuie să înțelegem următorul lucru. Procesul acesta de tranziție din Birmania este dorit de către armată. Armata este o instituție foarte importantă în acea țară. Ea a guvernat țara foarte multă vreme. De ce a apărut această schimbare, această posibilitate de schimbare? Cred că este vorba despre o reorientare strategică a țării. Există, bineînțeles, și relația cu vecinii, de exemplu cu China. Apoi, guvernul militar și-a dat seama că trebuie să își schimbe prioritățile. Uniunea Europeană a dat un răspuns pozitiv și rapid și în direcția care trebuie în Birmaniei. Ne-am asigurat că am putut participa la observarea alegerilor așa cum trebuie. Și colegul Bettini ne-a sprijinit foarte bine. După misiune s-a dus uh, înapoi acolo și a constatat că există cetățeni birmanezi care se află în situație de azilanți în țările vecine. Și acestea sunt provocări foarte mari în ceea ce privește reconcilierea națională și continuarea procesului de pace din acea țară, care este sprijinit de Uniunea Europeană. Este o provocare foarte mare pentru că va fi o chestiune de guvernanță democratică. Există niște tendințe foarte îngrijorătoare menționate de Alexander. Există um, o ramură foarte rea, foarte xenofobă de naționalism religios în rândul budiștilor. Această ramură naționalistă a avut o oarecare legătură cu guvernul militar. O problemă ține de schimbarea constituțională Constituția din 2008 este incompatibilă cu principiile democrației. Rezervarea 25% din mandate armatei este incompatibilă cu principiile democrației, precum și alte aspecte. Partidul NLD a câștigat în mod covârșitor și trebuie să vedem dacă se va descurca cu guvernarea. Structura însă nu este adecvată. O avem pe doamna Aung San Suu Kyi la vârf și are anumiți consultanți alături de ea, dar aceștia nu sunt uh, bine într-o comunicare foarte bună cu ierarhia mai joasă a partidului. O mulțime de tineri foarte entuzias- entuziasmați. Doamna Sargentini a fost desemnată lider al proiectului pilot pentru sprijinul democrației în urma alegerilor, ea a avut și mai multe contacte cu uh, Birmania ca să vedem unde putem uh, ajuta această țară. În primul rând este nevoie de creșterea capacității în domeniul guvernanței și aici intră, bineînțeles, sprijinul pentru NLD, pentru că acesta este partidul majoritar din guvern. Țara aceasta trebuie să înțeleagă cum funcționează democrația? Cum poate permite opoziției să acționeze și ea? Trebuie să colaborăm și cu ONG-urile, cu mass media și cu ceilalți actori relevanți. În conferința de presă am uh, mai vorbit și despre anumite aspecte, despre pierderea de drepturi a musulmanilor, de exemplu și a vorbit și despre includerea minorităților. Există o mare problemă cu minoritatea Rohingya. Mulți uh, actori politici din Birmania au ignorat această problemă, inclusiv partidul NLD. Însă noi am subliniat că ne așteptăm de la acest partid să fie democratic și să, aib, să prezinte un guvern democratic și să fie diferit de junta militară anterioară. Vă mulțumesc. Mulțumesc că avem foarte puțin timp la dispoziție, așadar am să dau cuvântul celor care doresc să ia cuvântul și am să-i rog să fie cât de succinți posibil. Domnul Plencovici are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președintele Gutco. Îți mulțumesc, Ana, pentru această informare cuprinzătoare cu privire la misiunea de observare a alegerilor din Birmania de pe 8 noiembrie. Se pare că sunt singur membru PP de la AFET de astăzi. Am câteva chestiuni de spus. Domnul Adectusul, doamna Camiete și doamna Giurc au participat la această misiune și doresc să vă comunice că sunt mulțumiți de concluziile raportului dumneavoastră. Participarea la vot a fost foarte înaltă și este un semnal foarte bun. Partidul NLD a câștigat 80% din uh, mandate, însă a câștigat 80% um, alegerile, însă nu a câștigat decât 60% din mandate. Și acest lucru arată faptul că sistemul electoral este șubrele în Birmania. Alegerile sunt însă doar un prim pas către obținerea unei democrații veritabile în Birmania și trebuie să subliniem faptul că această țară a trecut prin 50 de ani de dictatură militară și țara se află într-o stare foarte proastă, mai ales la nivelul infrastructurii. Mai mult de jumătate din populație nu are acces la electricitate. Infrastructura rutieră este sub standarde și astfel comerțul local este încet, încetinit sau dificil. Infrastructura de transport uh, pune piedici și exporturilor. Dezvoltarea economică este mai înceată decât și-ar dori o tinerii birmanezi. Și în ultimul rând, noi, Uniunea Europeană și Parlamentul European, ar trebui să ajutăm noul parlament ales din Birmania și noul guvern birmanez să meargă înainte, mai ales în ceea ce privește sprijinirea în vederea democrației. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna, domnul Mulțumesc, o să încerc să vorbesc foarte pe scurt, pentru că sunt absolut de acord cu ceea ce a spus Alexander și doamna Gomez. Pentru mine a fost prima dată că am participat într-o misiune de observare electorală și a fost o experiență foarte interesantă. De aceea eu cred că aceasta se datorează și președintelui delegației, doamna Ana Gomez, care a lucrat într-adevăr foarte angajată, foarte implicată și a fost foarte bine pentru toată lumea. Rezultatele, după cum s-au spus, sunt foarte pozitive, se merge către un proces democratic, cu toate limitele și întrebările care au fost menționate aici și pe care nu vreau să revin. Votul a fost foarte calm, un vot foarte conștient și a arătat un popor conștient, un popor care știe ce se joacă, ce este, care este miza în momentul acela și uh, de asemenea, se uh, vorbește aici de un moment istoric pentru Birmania, însă trebuie să avem mare, mare grijă și anume e vorba de un proces irreversibil, dar e totuși vorba de un proces de tranziție și trebuie să susținem acest proces de tranziție cu toate eforturile pentru un echilibru necesar. E vorba de un proces care vine de jos în sus, de la Aung San Suu Kyi, de la uh, mai multe persoane care s-au implicat uh, și care au fost în închisoare, dar uh, este și un proces care vine de sus în jos, pentru că strategia acestui proces a fost totuși uh, configurată și realizată de către militari cu un guvern pentru prima dată civil, chiar dacă el asculta de militar, dar a fost în, uh, la putere mai mulți ani. Deci e nevoie de acest echilibru în continuare. Dacă se rupe acest echilibru, s-ar putea să se revină asupra situației, iar militarii, din păcate spun eu, dar mm, aceștia păstrează în continuare puterea. Problema pe care o avem uh, în această țară este reforma Constituției, care trebuie să fie realizată într-o manieră cât se poate de simplă printr-un acord. În orice caz e nevoie de uh, o opinie din partea militarilor și a doua problemă este o problemă cu caracter uh, social-economic. S-a spus că partidele care sunt la guvernare nu sunt acum, uh, nu au un program foarte clar, e, sunt persoane foarte competente, un general democratic, un simbol pentru țara aceasta, dar dincolo de chestiunile uh, care țin de democrație și legalitate nu a putut să se vadă până acum niciun program cu caracter economic și social și e nevoie de acesta, pentru că investițiile care se fac în Birmania sunt foarte des investiții care sunt impuse de sus și care, mai ales pentru periferie, pentru zonele rurale, creează probleme foarte mari populației. Și deci problema problemelor rămâne cea a uh, Uh, războiului. Războiul în continuare este prezent în Birmania și avem uh, nu numai probleme de etnii, ci avem și conflicte pe baza acestor etnii um, sau înregistrat 10.000 de luptători în domeniul acestor războaie etnice față de 60.000 în nord, de exemplu, situația este extrem de complicată și avem și drama refugiaților. Eu cred că comunitatea europeană trebuie să își asume această problemă, care este o problemă enormă, la granița dintre Thailanda și Birmania, pentru că avem oameni acolo fără niciun fel de viitor, nu sunt recunoscuți nici de Thailanda, nici de Birmania sunt suspendați într-un spațiu al nimănui și cred că aici avem o problemă de umanitate, de drepturile ale omului și de democrație în lume. Mulțumesc. Uh, thank you, Charles Tannock. Vă mulțumesc, uh, thank you, Chairman. Vă mulțumesc, care cuvântul Charles Tannock. Mulțumesc și eu aș dori să îi mulțumesc Ane Gomez. Echipa a fost uh, foarte importantă pentru observarea acestor alegeri din Birmania. În mod clar, relațiile noastre cu Birmania a fost o problemă și în contextul relațiilor cu ASEAN, dictatura militară, discriminarea, toate aceste lucruri, problema minorităților Rohingya și Karin, au fost o problemă de foarte mulți ani. Nu cred că o majoritate NLD ar putea în mod necesar să rezolve dintr-o dată toate aceste probleme. Doamna Aung San Suu Kyi a spus foarte puține lucruri despre câteva dintre aceste aspecte de-a lungul anilor. Aș dori să întreb pe Ana un lucru. Din câte țin minte, doamna Aung San Suu Kyi nu poate să fie președinte deoarece este căsătorită cu un uh, cetățean britanic, dar de fapt este văduvă și de asemenea ea are copii cu cetățenie britanică și birmaneză. Acest articol din Constituție a fost uh, creat în mod special ca să nu poate ea deveni președinte. Cum putem rezolva această problemă? Cum poate ea să conducă guvernul? Poate va avea un reprezentant acolo. Există anumite mișcări prin care se poate schimba Constituția în așa fel încât Dumnezeu să poată deveni președinte la un moment dat? Mulțumesc! Au venit invitații noștri pentru următorul punct de pe ordinea de zi, de aceea am să-i rog pe următorii vorbitori să fie foarte succinți. Domnul Khan. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă promit că voi fi succint. În primul rând, este clar că rezultatele sunt îmbucurătoare. Le mulțumesc colegilor care au mers în Birmania să observe alegerile. Într-adevăr, avem participare importantă și din partea minorităților. Mă îngrijorează însă de mai multă vreme problema musulmanilor Rohingya. Unii spun că este vorba chiar de un genocid. Mai sunt și alte partide care au tăcut vis-a-vis -vis de această problemă. Deci nu este o surpriză faptul că senzația, senzația generală este că nu se va schimba mare lucru acum. Apoi, într-adevăr, este incorrect ca armata să își fi rezervat 25% din mandate, alături de puterea de veto în Parlament. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ana Gomez, pe scurt, vă rog. Aș dori să îi răspund lui Charles Stanek. Da, este o întrebare esențială, la fel cum a spus și domnul Lambsdorff, această chestiune din Constituție legată de președinție este greșită, este nedemocratică, dar sunt multe alte aspecte din Constituție care necesită schimbare, de exemplu, vetoul acordat armatei și cele 25% din mandate. NLD-ul trebuie să asigure o guvernanță democratică crescută. Provocarea va fi aceea de a ajuta să își crească capacitatea de guvernare. NLD are dificultăți foarte mari, chiar și în ceea ce privește propria sa structură. Avem uh, acel nivel foarte înalt de consilier ai doamnei Aung San Suu Kyi și apoi legătura dintre aceștia și cei de pe teren. E nevoie de o structură mai clară care, din nefericire, lipsește lor actuală. Vă mulțumesc, domnul Lambsdorff. To say that, um... Vreau doar să adaug că acordul pe care îl avem uh, trebuie să cuprindă uh, unele elemente legate de uh, misiunea noastră. Mai întâi mulțumim colegilor din PPE pentru participarea la această misiune și, doi, trebuie să ne angajăm în numele Parlamentului să susținem eforturile din această țară. Eu, uh, alalter, într-o declarație oficială, am încurajat toți membrii să susțină aceste eforturi de democratizare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de uh, punct de vedere cu doamna Yasin Brahim, ministru pentru investiții și cooperare internațională și dezvoltare în Tunisia. Bine ați venit, doamnă ministru! Mai întâi, bine ați venit, uh, domnule ministru, la această uh, reuniune și uh, Vă mulțumim că veniți în mijlocul nostru pentru a ne pre- prezenta reformele strategice pe care le planificați pentru anul viitor și până în 2020. Vreau să vă transmit și uh, toată compasiunea și simpatia noastră pentru uh, victimele atacului de terorism de la uh, Tunis din 24 noiembrie care este deja uh, al treilea atac de acest gen în anul acesta. Vreau să mai amintesc prezența a patru membri din adunarea națională uh, a uh, reprezentanților poporului din Tunisia. Excelență, acest plan strategic este foarte important, în special pe fundalul atacurilor teroriste care au avut repercusiuni în industria turismului și astfel o, un impact asupra economiei uh, cu un uh, cu care are o pondere de 80% pe uh, piața de a siri. În același timp, sunt afectate toleranța și moderația, protecția femeilor, Uh, protecția tinerilor și adolescenților. Democrația și drepturile omului trebuie să constituie însă fundamentul, uh, fundația uh, legitimității democrației și reprezintă și um, premise esențiale în proiectul dumneavoastră de modificări legislative propuse promovarea spiritului antreprenorial, creșterea exporturilor, creșterea uh, valorilor adăugate, dezvoltarea capitalului uman, uh, reglarea uh, disparităților dintre regiunile Tunisie, în special regiunile costale versus cele din intern, toate acestea reprezintă nevoi și cerințe ce trebuie abordate de Tunisia împreună cu instituțiile financiare Uh, pentru a vă asigura o dezvoltare corespunzătoare. Vă dau cuvântul pentru a ne oferi o actualizare în legătură cu aceste reforme strategice și vă spun încă din această clipă în numele comisiei noastre că Tunisia se poate bucura de efortul, de sprijinul uh, deplin al acestui Parlament în procesul său de democratizare. O delegație Uh, a Comisia AFET uh, și-a planificat să viziteze Tunisia în 6-7 ianuarie și cu aceasta, domnule ministru, fără alte întârzieri, vă dau cuvântul. Uh, sper că sunteți mulțumit de pe prezentarea introductivă pe care am făcut-o. Da. Mulțumesc foarte mult. Mi-ați dat voie să aleg limba și în momentul în care avem posibilitatea de a avea și staful aici, o să trec la franceză, dacă îmi permiteți. Având în vedere că se poate, voi vorbi franceză așadar. Sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați arătat față de țara noastră, Tunisia. Nu vom uita niciodată că pe 17 ianuarie 2011, la trei zile după ce președintele uh, nostru a fugit, ați permis deschiderea plenarei uh, de la Parlamentul European prin subiectul Tunisia. În acea zi ați salutat uh, curajul poporului tunisian și ați uh, transmis de asemenea disponibilitatea Parlamentului European de a ajuta Tunisia în construcția democratică. Nu numai că ați făcut acest lucru, dar și vizitele noastre numeroase la fața locului în Tunisia în timpul fazei de tranziție pentru a controla și supraveghea ceea ce se întâmpla în cadrul alegerilor uh, și pentru a vizita reprezentanții guvernului tunisian și al uh, Parlamentului arată că Dorința de a ajuta Tunisia este una pe termen lung. Europa, în istoria sa, a trecut prin mai multe tranziții uh, și este conștientă de faptul că aceste tranziții nu sunt uh, foarte ușoare. Unde ne aflăm în momentul de față în Tunisia? În ce situație? Prima perioadă pe care am uh, trăit-o cu adunarea constituantă în 2013 s-a terminat în 2014 prin votul pe Constituție și apoi la sfârșitul lui 2014 prin votul pentru o adunare stabilă pentru 5 ani și un președinte care a fost ales pe 5 ani. Într-adevăr, la un moment uh, al, stabilit al stabilității politice de la care ne aflăm acum, putem vorbi de o viteză de croazieră și putem găsi uh, și un echilibru, un echilibru în care toate tendințele societății au acceptat să trăiască împreună. Desigur însă că am fost confruntați cu mai multe crize și atunci divergențele reapar. Vorbesc aici mai ales de securitate, care este provocarea cea mai mare și atentatele, de exemplu, pe care le-am trăit anul acesta au dus la crize și la alte uh, distorsiuni pe care am putut să le depășim. Vă mulțumesc pentru condoleanțele adresate. Din păcate și eu trebuie acum să vă transmit condoleanțe uh, din partea guvernului uh, tunisian pentru ceea ce s-a întâmplat la Paris și dacă ne uităm ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei luni în Turcia, în Liban, în Europa, în Tunisia, vedem, din păcate, că suntem cu toții afectați de acest risc și uh, provocare care este foarte importantă și care se numește acum terorismul și pe care trebuie să o combatem împreună. Am uh, putut obține anumite valori. Libertatea de exprimare, libertatea, unii consideră chiar că suntem acum în exces de libertate și că instituțiile noastre nu sunt gata pentru a canaliza aceste excese, dar sunt excese pe care noi le acceptăm și pe care vrem să le valorizăm. Acum trebuie să mergem încă mai departe populația noastră începe să-și exprime neliniștea și nerăbdarea în legătură cu subiectele mai ales economice și de aceea guvernul nostru a ales să-și concentreze acum eforturile economice și sociale pe programe pe următorii cinci ani pentru a putea crea un cadru. Am început prin elaborarea unei uh, orientări economice și sociale pe care o să vă prezint acum și vom traduce aceste orientări într-un plan detaliat și strategic pentru următorii cinci ani, care conține o sumă de reforme, o sumă de dispoziții și în același timp proiecte strategice pentru anii 2016-2020. Acest plan se va finaliza la nivelul guvernului în luna februarie, va fi prezentat Parlamentului în martie și aprilie și apoi se va putea vedea prin conferința internațională din 2 și 3 iunie anul viitor că lucrurile avansează și sperăm acolo să primim și susținerea comunității internaționale pentru ca să avem și mijloacele de a pune în aplicare acest plan. Dacă îmi permiteți, o să încep direct cu slide-ul 6 pentru ca să câștig timp. Sigur că nu am prea mult timp, știu. Și o să începem printr-un diagnostic. E vorba de slide-ul 5, de fapt acesta. Diagnosticul pe întreaga perioadă de dezvoltare în Tunisia. Tunisia a cunoscut o creștere de 4% între 1984 și 2010, 4% pe an în medie, ceea ce poate să pară foarte ridicat și, într-adevăr, este o cifră ridicată, însă această creștere nu a fost, de fapt, una inclusivă pentru că scăderea sărăciei a fost de două puncte procentuale și de aceea am ajuns acum la sfârșitul unei revoluții în care avem nu numai un șomaj foarte ridicat, ci și o țară împărțită. Foarte dezvoltată, de exemplu, în, în nord și sudul și estul țării sunt mult mai puțin dezvoltate, pentru că, de fapt, nordul, nord-vestul sunt mai sunt mult mai dezvoltate. Des diplômés de l'enseignement supérieur et donc une quelque considère aujourd'hui une sorte Deci la ora actuală avem o oarecare un oarecare eșec al sistemului educativ în care chiar anul acesta avem aproximativ 30% eșecuri. Investițiile 8% din PIB a fost investit în investițiile publice. Apoi s-au făcut anumite alegeri. Alegerea de a reduce PIB-ul Ben Ali a făcut foarte multe de lucruri proaste, însă nu a lăsat uh, finanțele publice într-o situație proastă. 35% de datorie față de PIB și în final cu o non-investiție pentru a lega de fapt regiunile din interior și regiunile din sud într-o manieră mai eficientă cu porturile din țară și cu restul țării. Deci a fost o alegere proastă să reducem finanțarea publică. Din păcate însă, din cauza instabilității, și investițiile private au, s-au redus, fie că e vorba de investiții străine sau nu. 40% encore, donc ce qui reste un taux très important. Investițiile publice sunt și ele foarte importante. Investițiile private în Tunisia reprezintă aproximativ 45%, respectiv 15%. În ceea ce privește dezvoltarea regională, Harta respectivă de la punctul 3 va arată că vestul și sudul țării sunt mai puțin dezvoltate decât uh, Cadrul instituțional a constatat o dezvoltare. După Revoluție am avut uh, o creștere a corupției și este o problemă pentru viitor avem o politică socială destul de intervenționistă, avem o clasă mijlocie destul de importantă. E vorba de o alegere după Revoluție, însă, din nefericire, clasa medie s-a asărăcit după uh, Revoluție. 20% de, din uh, PIB au fost transferate pentru programele sociale, ceea ce înseamnă totuși o creștere. Am făcut o alegere, indiferent de guverne, o alegere care a fost obligatorie, pentru că dacă a fost o revoluție, e pentru că au existat inegalități sociale și uh, inegalitățile sociale au fost reglementate, să spunem, au fost uh, mai bine gestionate, s-a respectat dreptul la muncă, dar totuși creșterea mică pe care am avut-o în ultimii 5 ani, 1,5% în medie, a fost de fapt uh, dată de consum pentru că investițiile s-au redus, redus foarte mult și deci cheltuielile statului au fost foarte mari. Ceea ce s-a mai uh, observat în modelul economic pe care l-am observat este că totul s-a orientat spre cotă. Cota, cota acestei țări însă a fost supusă unei presiuni pe mediu foarte mare, foarte multe investiții în industrie, de exemplu industria chimică și mai puțin în mediu în conjurător. Avem regiunea Gheb, de exemplu, și Sfax care sunt și Gafsa în interior care sunt foarte industriale și avem așadar o amprentă foarte proastă de mediu pe care trebuie să ne concentrăm pe viitor. Tunisia, după cum știți, are o legătură foarte puternică cu Europa, dar economia noastră, de la acordul pe care l-am semnat împreună în 96, uh, nu a fost destul de diversificată în ceea ce privește deschiderea pieței, în ciuda extinderii Europei, de exemplu. Tunisia a rămas uh, în continuare concentrată cu 70% din schimburile comerciale cu patru țări europene. Trecem mai departe două slide-uri în față și vedeți uh, aici ce se va întâmpla pe viitor. Pe viitor o să încercăm să facem uh, un context, uh, o să avem o construcție mai clară. Constituția a stabilit anumite principii, instituțiile sunt în continuare pe cale de construcție, Parlamentul tocmai a votat în ultimele săptămâni pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul uh, Constituțional, cea de-a treia putere în stat care se constituie încet încet, avem foarte multe instituții importante, cum ar fi Instituția pentru lupta împotriva corupției și Instituția pentru asigurarea următorilor generații, care sunt amândouă constituționale și care vor uh, începe să-și asume activitatea. Vom uh, încerca să garantăm o stabilitate socială și să instaurăm o ambianță, un climat de dialog social pentru ca instituțiile să poată să acționeze în acest climat. În continuare însă, din păcate, partenerii sociali se află într-o confruntare și patronatul și guvernul sunt oarecum adversari ai angajatorilor, deși acești parteneri, de fapt, sunt foarte um, important, sunt cu toții foarte, suntem cu toții foarte mândri că aceste părți au început să dialogueze, însă în ceea ce privește dialogul social în cadrul întreprinderii avem foarte multe chestiuni care trebuie realizate în următorii ani. Uh, cu siguranță trebuie să determinăm și anumite alegeri în rolul strategic al statului, iar sectorul privat, care joacă un rol foarte important ca motor al creșterii, trebuie și el uh, îmbunătățit. Și, de fapt, suntem acum, uh, asistăm la nașterea unui sector al serviciilor. Foarte multe ambiții avem în acest domeniu, pentru că societatea civilă joacă un rol extrem de important în anii următori. Voi trece acum la slide-ul 13 sau 14, pentru ca să vorbim despre axele de dezvoltare. Slide-ul dinainte, dacă se poate, vă rog. Avem așadar în viziunea la care am lucrat împreună cu guvernul și cu părțile care susțin uh, coaliția guvernamentală, am lucrat pe cinci axe importante. Prima este o bună guvernanță și un program de reforme foarte ambițios, care deja au început de 2-3 ani și care trebuie să se accelereze acum. Putem uh, vedea acum la slide-ul următor, de fapt două slide-uri mai departe, încă unul. Acesta, deci vedem aici o sumă de reforme cu caracter economic majoritatea. Am redresat uh, capacitatea băncilor publice, am uh, prezentat în curând în Parlament o lege bancară, avem o reformă fiscală care a fost începută acum 2-3 ani și fiecare buget care este validat, de exemplu, și astăzi face pași înainte în reforma fiscală, apoi reforma vămilor pentru a putea să combatem piețele paralele și la negru. Vrem să simplificăm sistemul nostru vamal, de exemplu, uh, și uh, taxele vamale, pentru ca să nu trebuiască să combatem uh, numai cu bățul aceste evaziuni și fraude, ci și cu zăhărelul. Am stabilit un nou cod de investiții pe care l-am înaintat Parlamentului și pe care îl vom discuta uh, și care simplifică și clarifică regulile de acces pe piață, care stabilește un cadru instituțional pentru ca să apere investitorii și pentru a-i ajuta în demersurile administrative și care oferă la dispoziția acestora și instrumente financiare pentru ca să favorizeze investițiile private. Avem și mai multe reforme în sistemul educativ, adică în legătura între formarea profesională și sistemul universitar și de educație. Am uh, făcut foarte mulți pași înapoi în ultimii 15 ani uh, pe această temă și acum avem un program de susținere al Uniunii Europene din partea, uh, deci pe acest subiect și avem foarte multe ambiții în acest domeniu. Sistemul de sănătate și-a atins de asemenea limitele în ceea ce privește eficiența și capacitatea de a reacționa la probleme și o serie de reforme au fost de asemenea lansate care se vor fi accelerate și în următorii cinci ani. Putem vorbi așadar de un, de un șantier foarte mare și fiecare departament și fiecare sector vor putea să-și prezinte calendarul în curând de reforme și apoi vor primi instrumentele ca să poată să le pună în aplicare. Desigur că o bună guvernanță înseamnă și o transparență bună, deci o legătură bună cu societatea civilă despre tot ceea ce se întâmplă și despre cum evoluează lucrurile și de aceea mizăm foarte mult pe alegerile locale, municipale și regionale pe, și pe descentralizare digitalizare pentru ca să devenim mai apropiați de cetățeni și pentru a crea tocmai această proximitate între decidenți și uh, cetățeni. În ceea ce privește economia, economia tuniziană este văzută, percepută ca o economie cu costuri ridica, uh, scăzute. Este mâna de lucru e foarte ieftină. Noi vrem să ieșim din această poziție și să ieșim, profităm de poziția noastră pentru a deveni un hub economic. Am început, de exemplu, să fim uh, importanți în domeniul industriei auto. Suntem unii dintre cei mai importante țări în momentul de față de Uh, export, de exemplu, în sectorul auto, unul din uh, cei mai importanți actori. Și începem și uh, subtratare, subtratare în domeniul aeronautic și în domeniul farmaceutic. Deci tot ceea ce este filieră și agricolă, Tunisia începe să se poziționeze pe piețele internaționale și în ceea ce privește serviciile tehnologice, fie că e vorba pentru societățile de soft sau societăți de business process operations, ne poziționăm în momentul de față pentru că avem uh, o apropiere, o proximitate foarte mare față de piața europeană și putem să avem un rol de punte și cu piața din Africa, um, care are un potențial foarte mare în funcție de resursele de care dispunem. Ca să putem să fim un hub, uh, un nod economic, trebuie să încercăm să, um, nu, să recuperăm întârzierile pe care le-am uh, avut în ultima vreme, câteodată în cadrul parteneriatelor public-private vom putea să facem această recuperare de teren sau alte dată în parteneriate private doar. Să trecem la slide-ul următor și vom vorbi despre dezvoltarea capitalului uman și despre includerea socială. Astăzi, Tunisia, după cum știți, a lucrat foarte mult uh, pe drepturile femeii. Noi vrem să îmbunătățim aceste drepturi. 28% din uh, mâna de lucru din uh, Tunisia sunt femei, doar 28% am putea spune, dar în 2004 erau doar 20%. Deci avem un obiectiv de 35% pentru 2020. Um, din punct de vedere demografic, um, vârsta medie a crescut și femeile pot să aducă un ajutor din cauza aceasta, nu numai în echilibru de gen, ci și în ceea ce privește media de vârstă, pentru ca să facem față la această provocare de îmbătrânire a populației tunisienii uh, în diaspora. Avem probleme foarte import- uh, programe foarte importante și pentru ei. Știți că prima resursă după comerț Resursa uh, importantă pentru Tunisia sunt, de fapt, migranții uh, tunisieni care sunt, de fapt, uh, emigranții care sunt ambasadorii noștri și care joacă roluri importante, din ce în ce mai importante în țările în care trăiesc. Dimensiunea culturală. Cultura nu există astăzi, de fapt, destul de mult în sistemul educației. Vrem să îmbunătățim prezența noastră acolo și să valorizăm mai mult istoria Tunisiei, istoria umanității, o istoria mileniului care uh, Uh, este foarte importantă și trecem printr-un moment destul de dificil și încercăm să reabilităm, de exemplu, siturile arheologice pentru a reabilita și istoria Tunisiei. Avem un program foarte ambițios în ceea ce înseamnă formarea cetățenului uh, din punct de vedere amplu al formării sare, cultură și sport. Așadar, avem provocări foarte mari pe care vrem să le să le remediem, de exemplu, dialogul social în care Uniunea Europeană poate să ne ajute. Suntem în cursul unei instaurări de dialog între sindicate și patronate, ne trebuie însă o cultură mai bună de participare a angajaților în uh, sistemul economic și aici contăm pe ajutorul Uniunii Europene. Nu am foarte mult timp la dispoziție, o să mai vă mai menționez două axe importante în legătură cu regiunile. Aici se constată că statul investește în cadrul regiunilor pe programele sociale. Um, aprovizionarea cu apă, cu canalizare la, uh, aprovizionarea cu apă și canalizări pentru toată populația, sisteme de sănătate în toate zonele, însă sistemul de sănătate nu a putut să țină pasul și ceea ce am observat când ne-am pus întrebarea de ce s-a întâmplat așa, studiile ne-au arătat că n-am avut destulă infrastructură care să relege între ele uh, regiunile și să, relege, să lege regiunile cu coasta. Suntem o țară foarte mică, avem nevoie de multe importuri și pentru ca să se poată crea o motivație de a, pro, de a produce în acele regiuni, trebuie să se poată ajunge la porturi foarte repede. Nu suntem foarte largă, ca țară 250 de kilometri este cel mai larg punct, deci fie că e vorba de investiții în căile ferate sau în autostrăzi, va trebui să creăm coridoare între est și sud și porturile țării și apoi programe de stimulare pentru investiții în domeniul acesta. Ultimul punct și nu este neapărat cel mai puțin important este economia verde. Vă rog dacă puteți dați mai departe. Economia verde va fi o axă de dezvoltare pentru planul strategic de pe viitor. Știți că Tunisia este o țară foarte seacă, foarte aridă, nu avem destule resurse de apă și avem foarte multe dificultăți și de aceea această idee pe care o avem se referă la uh, uzine de desalinizare a apei mării, pentru că avem uh, un potențial mare. Suntem cunoscuți pentru optimizarea resurselor, dar trebuie să o facem încă mai bine. Avem nevoie de o apă, din nord care să fie adusă, canalizată spre sudul țării în legătură cu energia, avem foarte multe întârzieri în legătură cu energiile regenerabile. Nu producem decât 3% din electricitatea pe care o folosim cu energii regenerabile și în 2020 sperăm să ajungem la 12%. Va fi elaborată o lege care va fi votată în Parlament și în momentul de față tocmai elaborăm decretul pentru caietul de sarcini și vom lucra într-un parteneriat public-privat pentru ca să avem un plan pe energiile regenerabile. Avem foarte multe întârziere și în legătură cu biomasa și tot ce este tratamentul deșeurilor. Vrem să profităm de ambiția la nivel uh, de țară pentru municipalități pentru a putea să lansăm programe importante în legătură cu uh, gestiunea deșeurilor și cu aprovizionarea cu apă. Avem presiuni foarte mari din cauza avansării mării și avansării în același timp a deșertului în sudul țării și avem foarte multe ambiții um, de program pentru a încerca să gestionăm aceste programe care sunt ecologice. Ultimul slide, cum arată creșterea noastră, previzi, previziune de creștere pentru 2015-2016 mai ales. Am făcut mai multe alegeri pe care sperăm, să, care sperăm să se demonstreze a fi alegeri foarte pragmatice, sperăm să fie planuri ambiții. Avem și un plan best case uh, care va fi caracterizat printr-o relansare a investițiilor și prin implicarea tuturor formelor de investiții pentru a putea îmbunătăți șansele pe acest uh, plan, dar și apoi cu o perioadă de tranziție tranziție 2016-2017, care sperăm va aduce mai mult decât rata de creștere din 2015, 0,5%. Ceea ce s-a întâmplat însă anul acesta în domeniul securității va juca un rol important. 2,5% este procentul pe care îl dorim pentru 2016 și 2017 încă mai mult, cu accelerare prevăzută pentru 2018, dar acest plan nu se poate realiza decât dacă se reîncepe investiția. Investițiile publice sunt importante, dar sigur și investițiile private trebuie să urmeze. Avem semnale însă pozitive pentru că tocmai liberalizăm acum sectorul distribuției, vom avea mai multă competiție în acest domeniu și de aceea vom uh, putea scădea prețurile ca să limităm inflația. Cam aceasta este viziunea pe care o avem în momentul de față. În cadrul acestui plan avem două scenarii, probabil un scenar care se numește cazul de bază, să spunem, care ține cont de anumiți factori de risc și de capacitatea noastră de finanțare a planului, care nu sunt infinite, din păcate, iar apoi, dacă avem o susținere internațională destul de puternică și avem capacitatea să realizăm ceea ce se cere, vom putea să ajungem de la scenariul best case, care va fi mai mult aproape de ceea ce doream. Poate că am depășit un pic timpul. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, uh, thank you. Uh, now... Mulțumim foarte mult. Cred că următorul uh, membru pe care ar trebui să-l vid la cont este domnul Panțări, de șeful delegației pentru Maghreb. Mulțumesc. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezentare domnule ministru. Cred că nu are rost să explic în ce măsură pentru noi este important să existe un interes profund pentru reforme și tranziție democratică. Pentru noi este esențial ca procesul de tranziție democratică să se întâmple pozitiv. Subliniez că suntem alături de dumneavoastră în lupta împotriva terorismului, suntem alături de dumneavoastră pentru a contribui în mod serios, economic și financiar la aceste obiective și pentru a susține negocierile comerciale pe care le-ați deschis cu UE. În acest context, susțin și încercarea de a convinge Parlamentul european uh, în ceea ce privește produsele de mare importanță în țara dumneavoastră. Nu cred că e nevoie să investim în uh, Tunisia din punct de vedere politic, economic și social. Nu cred că e nevoie să repetăm această nevoie. Am spus-o de multe ori, uh, cu toate ocaziile am repetat această prioritate de a ajuta Tunisia. Acum, aceste fiind spuse, permit două comentarii. Avem câteva îngrijorări în legătură cu unele sectoare ale economiei uh, tunisiene și sectorul serviciilor. De exemplu, pescuitul, care nu este competitiv până astăzi, având în vedere impunerile de pe piața internațională. Având în vedere slide-urile pe care le-ați prezentat dumneavoastră, sunt necesare anumite reforme economice și sociale. Poate ar fi posibil să transmitem un mesaj de accelerare necesară a acestor reforme. Mă refer la dumneavoastră, dar nu numai la dumneavoastră, ci și din partea Uniunii Europene e nevoie de o accelerare. Și al doilea element pe care vreau să-l subliniez este că în cazul susținerii financiare e nevoie de mai multă precizie în identificarea priorităților pe care să investim. Nu putem să finanțăm totul, e nevoie de priorități pentru asigurarea unei uh, dezvoltări mai rapide ale uh, în Tunisia. Și în final avem tema pe care ați atins-o dumneavoastră într-un slide și anume descentralizarea. Noi avem nevoie să vedem la fața locului o reformă a instituțiilor. Nu numai o reformă economică și socială, o reformă care să ducă cu adevărat la o creștere omogenă în întreaga țară. Aceasta e una din problemele cele mai mari pe care le are Tunisia acum și anume dezvoltarea zonelor rurale. rurale. Ultimul aspect, tocmai s-a constituit Comisia Parlamentară Mixtă UE-Tunisia. Noi salutăm aceste acțiuni și ne vom întâlni chiar la sfârșitul lui ianuarie pentru prima dată. Eu cred că va fi important numai pentru democrația parlamentară, ci și pentru că va aduce o muncă concretă pentru ambele parlamente de acompaniere a procesului de tranziție și uh, de uh, verificare a reformelor care trebuie puse în aplicare. Mulțumesc! Uh, thank you. Now Mr. Castaldo, who's, uh... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Castaldo, acum care este de asemenea raportor în relațiile cu Tunisia în contextul actual regional. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Este o mare plăcere pentru mine să pot saluta din nou prezența domnului ministru Ibrahim acum aici la noi și pentru a face câteva comentarii pe tema planului pe care ni l-a prezentat. E vorba de un plan extrem de puternic, extrem de ambițios, care prevede multe uh, obiective importante. Ceea ce trebuie să facem noi în Uniunea Europeană este să nu uităm să fim la această întâlnire, pentru că am acordat deja o susținere importantă în procesul de tranziție și pot să vă anunț cu bucurie că și în cadrul uh, forului din care fac parte am uh, stabilit um, ca prioritate pentru anul viitor transmiterea, tra, trimiterea unei uh, a, misiuni de observare electorală chiar la locul de, la fața locului. Sperăm ca și regiunile mai dezavantajoase, mai sărace, să, dezavantajate sărace să poate să participe la această dezvoltare. Foarte important este și rolul autonomiei uh, locale și rolul administrației. E esențial pentru noi așadar să fim prezenți și să insistăm cu activitatea noastră de susținere aici. La fel de important este ca aceste reforme pe care le-am menționat în planul pe care ne-ați prezentat să se întâmple într-un calendar rezonabil. Timpul va juca un rol decisiv. Tunisia este și poate fi un model pentru Africa de Nord, pentru întregul Orient Mijlociu, dar sunt foarte mulți factori care merg împotriva dumneavoastră împotriva tuturor uh, care fac aceste eforturi, de aceea e urgent ca democrația parlamentară să se impună și să forțeze acele mecanisme și acele instituții care pot să susțină activitatea parlamentarilor pentru a le permite tocmai să ajungă la o viteză mai mare de implementare a procesului de reformă. Și aș vrea să mai adaug din partea noastră ceva. Ați citat uh, mai multe sectoare ale economiei care vor trebui să fie dezvoltate, infrastructura pe de-o parte, relansarea unei economii diversificată și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru că astăzi, nu, în ora actuală, nu trebuie să mizăm doar pe unele sectoare ale economiei. Ar fi o mare greșeală, e nevoie de o dezvoltare armonioasă. Astfel, Tunisia va fi rezistentă la șocurile care ar putea veni din partea unor crize pe piața unor bunuri sau anumite domenii economice. De aceea cer colegilor care vor fi raportori din umbră pe Tunisia să țină cont de aceste aspecte și să propună un fond special de investiție care să fie tocmai finanțat de către Uniunea Europeană și să permită punerea în aplicare a unor proiecte transversale, orizontale și care să permită un rezultat concret în parteneriatul dintre cetățeni și noi. E vorba de o relație nu numai comercială aici, ci e vorba de o relație care să aibă în inima sa drepturile omului, o cooperare politică de prietenie care trebuie să rămână în primă linie. Tunisia are o valoare importantă, mult mai mare decât, de fapt, dimensiunile sale demografice și se vede că avem din ce în ce mai mult în țara noastră o conștiință a acestui rol important. Concret, se vede și că um, în parteneriatul de vecinătate nu trebuie să fie pusă pe um, planul 2 după parteneriatul estic. Fiind dat că noastră sunteți conștienți de nevoia acestei dezvoltări și noi trebuie să ne ridicăm la nivelul acestei sperări, speranțe și să credem în această cooperare. Cred că este important să vă exprimăm sentimentul nostru de uh, prietenie, de dorință de a continua colaborarea și în cadrul adunării parlamentare mixte, care într-adevăr va aduce o șansă anul viitor. Sperăm să putem avea un raport politic solid. Dumneavoastră sunteți experiența noastră de a avea un partener coerent cu valorile și principiile pe care le apără Uniunea Europeană de partea cealaltă a Mării Mediterane. Haideți să încercăm să tra transformăm această mare într-o idee, uh, într-un simbol al uh, civilizației noastre comune și nu într-o pră care ar putea tocmai să fie folosită după aceea de o retorică extremistă pe care mai bine o combatem deja de pe acum. Noi vom fi deschiși la orice sugeri, sugestii pe care doriți să le primiți. Mulțumesc. Uh, thank you, Mr. Fisas. Mulțumesc, la cuvântul domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru stimați colegi din Parlamentul Tunisiei, și eu aparțin acestei comisii parlamentare mixte alături de Tunisia. Aș dori să spun că, în opinia mea, Tunisia este probabil singura țară din, de pe malul sudic al Mediteranei unde există o veritabilă democrație. Sunt foarte multe țări arabe acolo, însă Tunisia este singura democrație. Poate tocmai de aceea Tunisia este un exemplu foarte bun, iar pentru alții este un exemplu rău. Pentru statul islamic, de, exam- de exemplu, Tunisia e un exemplu că o țară arabă poate să dezvolte o veritabilă democrație. Știm că țara dumneavoastră a avut mult de suferit de pe urma statului islamic. Vor exista anumite forțe care vor încerca să uh, împiedice, să vă împiedice guvernul să îndeplinească toate planurile pe care tocmai ni le-ați prezentat pentru dezvoltarea Tunisiei. Succesul dumneavoastră este bine meritat. Există o clasă mijlocie în Tunisia, poate este un pic sărăcită. Rolul femeii este și el important. Există voință de a merge înainte. Deci există premisele pentru reușită. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. Pe de o parte, avem acest nou tratat de liber schimb cu Tunisia. Eu fac parte din Comisia de Comerț Internațional și aș dori să vă întreb în această calitate la, de, la ce vă așteptați din partea acestui tratat de liber schimb. Colegul Castaldo a spus că e nevoie să uh, este nevoie ca Europa să investească în Europa. Ca Europa să investească în Tunisia, cer scuze. Oare este nevoie de ceva de genul unui plan Marshall pentru a ajuta Tunisia la ora actuală? Apoi există și problema cu Libia. Tunisia nu este o țară mare. Aveți un vecin cu foarte multe probleme. Imigrația este foarte mare și migrația libienilor poate să destabilizeze proiectele dumneavoastră. Pot să vă asigur că din partea PPO-ului și din partea Parlamentului European vă transmit următorul mesaj. Noi dorim să vă ajutăm și Comisia de Comerț Internațional, bineînțeles. Înțeleg că există totuși aceste constrângeri și aș dori să știu, să știu ce opinie aveți vis-a-vis -vis de ele. Uh, thank you, Mrs. Covas. Uh, uh merci aussi, monsieur le ministre, d'être là. Doamna Gomez, mulțumesc, domnule ministru, că sunteți alături de noi. Astăzi, recent ați primit și premiul Nobel pentru exemplul extraordinar pe care ni-l dă tuturor Tunezi, Tunisia. Este o țară tenace și are o viziune strategică în privința celor ce trebuie făcute pentru a garanta și consolida democrația Mă impresionează diagnosticul pe care l-ați stabilit și planul de acțiune pe care l-ați prezentat. După cum a spus și colegul Fisas, vă aflați într-o situație foarte dificilă, pentru că chestiunea Libiei la ora actuală afectează și Europa, nu doar Libia. Ea se datorează faptului că Europa nu a luat anumite acțiuni. Criza din Libia va afecta Europa. Tunisia este un fel de laborator unde putem vedea ce ne așteaptă în viitor. Tunisia este atinsă de niște probleme dramatice din cauza crizei libiene. Ați spus că sunteți uh, dedicați uh, luptei împotriva inegalităților sociale, creșterii oportunităților pentru tineri și așa mai departe. Ați spus că este important că remitențele din partea imigran- imigranților tunisieni sunt de asemenea importante pentru economia tunisiană. Dar iată că tun- Europa nu a făcut suficiente lucruri în Libia, în Siria și așa mai departe. Europa promovează economia austerității, care duce la o mai mare discrepanță. Din ce în ce mai mulți tineri emigrează. Trebuie să spunem că noi în Europa practic ne mobilizăm ca să încurajăm teroriștii, le dăm toate motivele necesare ca să activeze. Spuneți-mi, vă rog, în toate aceste calcule pe care ni le-ați prezentat, ați ținut cumva seama de politica de austeritate din Europa? Aceasta ne împiedică pe noi să revenim la prosperitate și la creștere. Ne, ne împiedică să luptăm pentru egalitate și prosperitate. Ați luat în calcul cum vă poate afecta pe dumneavoastră această politică de austeritate, domnul Sfefca? Thank you, President. I'll, uh, brief, brief given... Mulțumesc. Domnule președinte și bine ați venit, uh, domnule ministru. Dacă vă amintiți, uh, ne-am întâlnit în iunie după ce uh, s-au terminat alegerile și de atunci încoace ați avut o perioadă de lucru foarte plin de provocări și cu toate acestea aveți rezultate impresionante de arătat. Dar suntem politicieni și ca toți politicienii trebuie să ne întoarcem uh, acasă cu uh, victorii uh, consemnate, cu progrese confirmate. Sunt raportor din umbră în Comisia Agri în ce privește propunerea noastră pentru uleiul de măsline și încurajez situația de acolo, dar uh, în ce privește unele chestiuni concrete la care puteți face referință. Um, sigur, sunt în curs de desfășurare discuție, sunt uh, dis- disponibile surse financiare, dar întreb foarte concret ce poate face această Comisie de Afaceri Externe pentru ca dumneavoastră să puteți să demonstrați că drumul democratizării creează mai multe locuri de muncă, creează creștere economică. Mi-a plăcut referința privind planul Marshall. Și cred că avem toate motivele să susținem reformele care sunt necesare acolo și cred că chiar am putea fi mai curajoși în a vă susține decât suntem deocamdată, dar dacă puteți să ne dați, așa de la politician la politician, exemple concrete unde v-am putea ajuta. Domnule Pidideos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu îi urez domnule ministru un călduros bun venit în mijlocul nostru și am o întrebare. Domnule ministru, ce uh, sprijin ați solicitat dumneavoastră concret din partea Uniunii Europene în domeniul ulei de măsline? S-a spus deja că Comisia Europeană este în curs de elaborare a unei propuneri uh, pentru ulei de măsline importat uh, de Uniunea Europeană din Tunisia și că se pregătește niște cote de import. 35 de milioane de tone ar urma să provină din uh, uh, Tunisia. Uh, asta e o chestiune însă care vizează și, are impact și asupra Greciei, pentru că Grecia este un mare producător de ulei de măslină. Acum, însă această propunere este în, pe masa de lucru a Comisiei, în curs de elaborare și vreau totuși să știu care credeți că va fi impactul psihologic asupra pieței, pentru că uh, uh pentru că această propunere și această colaborare va uh, exercita presiune uh, deosebită asupra uleiului de măsline în, de proveniență de grecească. În Grecia peste 20.000 de familii trăiesc exclusiv din Uh, ulei de măsline și uh, populația elenă deja suferă foarte mult de pe urma uh, diferitelor restricții financiare și economice care uh, au apărut în ultimii ani. Deci pentru noi ar fi cu un impact negativ deosebit dacă Comisia Europeană, în colaborare cu guvernul tunisian, ar conveni măsuri de, care până la urmă distorsionează competiția și creează o concurență neloială față de uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc. Ah. Domnul Khan, ultimul intervenient. Mulțumesc. Se... Mulțumesc, uh, domnule președinte, și bine ați venit, domnule ministru, pentru uh, prezentarea planurilor guvernului dumneavoastră. O serie dintre antevorbitorii mei au exprimat deja uh, atitudinea lor de sprijin pentru uh, ceea ce vă propuneți. Uh, din prezentarea dumneavoastră am reținut un element și o fac ca un cunoscător al Tunisiei, am vizitat în nenumărate rânduri țara dumneavoastră. Se vorbește despre primăvara arabă dar auzim mai recent uh, și referiri la așa numita iarnă arabă. Țara dumneavoastră, iată, uh, este laureata premiului Nobel. Mi-a mai impresionat și faptul că ați uh, ținut alegeri democratice care au fost succedate de alte alegeri, în urma cărora ați ajuns și dumneavoastră în funcție. Uh, dar toată lupta, toate eforturile pe care le vedem nu înlătură deficitul democratic din țările arabe. Tocmai de aceea mi se pare atât de important modul în care gestionează dumneavoastră și guvernul dumneavoastră acest, acest moment. Ceea ce faceți dumneavoastră, dar și opoziția, merită toată lauda. În același timp observăm uh, dezlănțuirea Daesh uh, peste tot în lume. Și cred că trebuie să le subminăm celor de la Daesh uh, discursul politic și trebuie să fie foarte clar că stabilitatea și democrația sunt cele două fețe ale aceleași monede spre deosebire de asta, dictatura și, și instabilitatea sunt fețele unei alte monede pe care nu ne-o dorim. În acest sens, domnule ministru, vă doresc tot succesul. Mulțumesc. Domnule ministru, vă rog, aveți posibilitatea acum să răspundeți la comentariile făcute. Mulțumesc tuturor les pentru pour euh, euh, exprimé par rapport à... Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru susținerea pe care ați acordat-o acestui proces de construire a democrației. Bineînțeles că descentralizarea, și vreau să încep prin acest punct care a fost menționat de către dumneavoastră, este un punct esențial. Trebuie să înțelegeți că pentru dumneavoastră care urmăriți atent ce se întâmplă în Tunisia, știți că există o problemă cu credibilitatea sau acceptarea procesului politic, mai ales uh, cu acțiunile partidurilor politice, pentru că avem o deziluzie când s-a început, de exemplu, un demers de sus în jos, uh, adunarea națională constitutivă și după aceea instituțiile, populația a trăit uh, un moment de nerăbdare și contăm foarte mult pe procesul de descentralizare tocmai pentru a putea să punem bazele unei culturi democratice. Vom începe astfel prin alegerile locale pe care încercăm să le organizăm la sfârșitul anului 2016, cel mai târziu la începutul lui 2017, tocmai a, pentru a putea crea o relație naturală între viața politică și cetățeni, știind că procesul totuși este destul de avansat. S-au făcut deja mai multe dezbateri în cadrul partidelor există o conștientizare a relației și în adunarea noastră parlamentară s-a discutat despre prima etapă a acestei relații. După cum știți, toate țările au trecut prin aceste etape, descentralizarea ia ceva timp, dar avem deja o desconcentrare în Tunisia, mai ales în legătură cu uh, organizațiile guvernamentale sau cu cei aleși care au fost în funcție încă dinainte de Revoluție. Și vom începe aici cu alegerile municipale, după aceea vom merge către alegeri uh, regionale și apoi prin uh, sufragiu indirect vom avea noțiunea de district, de județ, vom avea câteva 5-6 districte de câte un milion de locuitori pentru a face descentralizarea. E foarte important și aici uh, știm că avem foarte multe programe împreună cu Uniunea Europeană care să ne susțină în, această, um, în acest efort. Vedem că avem multe țări care au reușit în timp, când au început pe această cale, lucrurile avansează destul de bine. În legătură cu tratatul și acordul de liber schimb și uh, deschiderea negocierilor am început ceea ce numim uh, stadiul zero. Primele reuniuni de schimb au avut deja loc, avem un acord cu Europa deja din 1996, în legătură mai ales cu industria. Auzim mult uh, atunci când se vorbește de acord uh, că sunt și părți critice, dar aceasta nu este decât o dovadă că democrația funcționează. Pe total, acordul însă a contribuit la o dezvoltare bună a industriei în Tunisia și la multe evoluții pozitive, tocmai pentru că am găsit un sistem de compensare, am putut importa mașini europene doar în cazul în care concesionarul fabrică și uh, în Tunisia jumătate din producție, ceea ce a făcut ca mai multe firme de sub um, subcontractare au venit în Tunisia și am putut avea un avantaj. Speranța noastră în legătură cu discuțiile în cadrul parteneriatului, care au o șansă să reușească, se leagă de faptul că avem aceeași abordare în sectoare cheie, cum ar fi agricultura, sau, pentru că suntem o țară mică, și în legătură cu piața, piața europeană, e bine să găsim o situație de câștig de ambele părți, de win-win, în care să putem deschide piața mică tunisiană pentru a putea avea, în schimb, o capacitate de dezvoltare și, de o, și o valoare adăugată pentru a vinde tot ceea ce facem în domeniul agricol. Întrebarea despre uleiul de măsline. După cum știți, astăzi Tunisia exportă mult ulei de măsline către Europa, mai ales către operatori europeni, care, de fapt, tratează acest ulei și îl revând pe piețele internaționale. Dacă ne uităm însă că piața internațională este în creștere în ceea ce privește consumul, nu credem că deschiderea unor cote mai mari din partea Tunisiei către Europa ar schimba ceva, pentru că suntem, de fapt, destul de integrați. Anul acesta Europa a cumpărat mult din, din Tunisia. Au fost multe probleme în alte țări europene. Și suntem, deci, într-o aceeași zonă economică, de fapt, cu un produs de valoare care este recunoscut ca fiind unul important în lume, iar piața mondială este în creștere totală. E vorba de o oportunitate comună și nu cred că Putem vorbi aici de un stres real uh, și de un impact real pe producătorii locale europeni dacă cotele pentru uleiul de măsline din Tunisia se ridică. Sigur că acestea sunt în continuare condiționate, deci uh, e vorba de o cotă foarte mică pentru ca să se poată corespunde specificităților de pe piața europeană și piața mondială. Cred că ar trebui să avem o viziune mai integrată, mai complementară decât o viziune de concurență aici. Suntem destul de relaxați în legătură cu acordul de liber schimb, pentru că noi nu reprezentăm o piață enormă care va fi inundată de, pro de produsele europene. Trebuie să revenim mereu la capacitatea de cumpărare a gospodăriilor tunisiene. Astfel, noi îi liniștim pe operatori și pe cetățeni această deschidere e o oportunitate mai importantă pentru operatorul tunisian cu o piață atât de importantă care este Europa, decât riscul de inundare de către produsele europene pe piața noastră. Desigur că atunci când o țară mai puțin dezvoltată încheie un acord cu o țară mai dezvoltată, sigur că va exista o, o susținere, sperăm noi, o susținere din partea celor mai dezvoltați în aceste demersuri. În legătură cu comerțul avem mai multe probleme pentru că activitățile comerciale astăzi în Tunisia, chiar în cadrul uh, țării, nu sunt uh, suficient de liberate. În codul nostru de investiții am încercat să impunem o liberalizare progresivă a serviciilor, pentru că din cauza protecționismului și a piețelor foarte închise au, au avut de suferit. Vrem însă ca lucrurile să se structureze pe principiul concurenței și pe concurența graduală. Deschidem așadar mai întâi piața internă și sperăm că astfel să putem avea un pas înainte în curând, probabil la următorul întâlnire din primul trimestru 2016 și sper că conferința uh, următoare să poată să înregistreze mai multe progrese în acest domeniu. Libia. În legătură cu Libia, aici ne aflăm într-o, într-un spectru de risc. Erau și multe oportunități legate de Libia, dar avem multe riscuri acum. În 2011, 1,2 milioane de refugiați din Libia și din alte țări au venit în Tunisia și am fost destul de uimiți de reacția populației din sud deputații din Sud, de exemplu, care au primit uh, aceste familii în casele lor, care au susținut refugiații și uh, care au fost exemplari în uh, demersurile lor. Cred că um, astăzi, dacă avem o criză nouă, Va fi din ce în ce mai important uh, să acționăm în Libia, pentru că Tunisia singură nu va avea mijloacele să gestioneze problema. Contăm, deci, pe o proximitate absolută și pe o urmărire foarte detaliată a situației din partea Europei cu privire la ceea ce se întâmplă în Libia, pentru ca să anticipăm ceea ce ar putea să se întâmple acolo. Sperăm că se va găsi un echilibru și ONU și Uniunea Europeană încercă să joace un rol de mediator în regiune, însă dacă se intră într-un scenariu chiar de termen scurt de criză accentuată în Libia, aceasta va avea un impact foarte negativ pe Tunisia și vom avea în cazul acela nevoie de ajutor și de colaborare. Noi avem speranța că vom putea să avem și o latură pozitivă din evenimentele acestea, însă știți că trebuie să ne protejăm și frontierele, suntem obligați să o facem. Am săpat, de exemplu, un șanț de 120 de kilometri în 6 luni pentru ca să ne apărăm frontierele. Armata ne susține, avem un program cu dumneavoastră împreună și cu țările din blocurile din care facem parte, pentru ca să avem și infrastructura tehnologică pentru a ne proteja pentru că vedem ce se întâmplă în Libia. În curând, însă, să sperăm, Libia va trebui să fie reconstruită și investitorii care doresc să anticipeze și să ia ceva riscuri, uh, Tunisia, uh, Libia va putea să fie... Tunisia este o bună platformă pentru ca să se pregătească de reconstruirea Tunisiei și a Libiei. Așadar, două exemple concrete aici. Vorbim foarte des cu toți partenerii noștri, fie că e vorba cu țările GSED-ului sau cu Uniunea Europeană. Uh, rata noastră de da, datorare este la 53 din PIB, două treimi din această rată este în devize străină, valută străină. Avem o dif dificultăți și cu balanța de plăți din cauza scăderii turismului de peste 40% anul acesta. Așadar, îngrijorări legitime, cred, pentru a ști dacă Tunisia va putea să țină pasul cu un program atât de ambițios din punct de vedere financiar. Cum vom putea să oferim rezultate având în continuare un bilanț uh, pozitiv. Oamenilor le-ar place să vadă un plan Marshall, poate e un cuvânt cam mare spus, pentru că mi-e mică Tunisia, dar totuși un plan Marshall de accelerare a infrastructurilor necesare, fie că e vorba în sistemul economic sau de sistemul social, și pentru aceasta e nevoie de fonduri. Cum uh, se vor obține aceste fonduri? Cum poate să facă Europa mai mult? Uh, Europa este unul din cei mai importanți uh, receptori prin intermediul uh, instituțiilor uh, europene, dar oamenilor le este frică, desigur, de elementul de datorie. Putem să ne îndatorăm, dar trebuie să rămânem între 50 și 60% din PIB. Europa a fost primul donator în legătură cu creanțele oferite Tunisiei. Avem foarte multe uh, țări însă care au primit de cinci ori mai mult decât Tunisia și alte țări care nu ne-au dat nimic, de exemplu țările din Golf. Eu aș vrea în iunie să pot să spun că Europa, primul nostru partener, Europa contribuie la intrarea Tunisiei în democrație și modernism, este un donator pentru Tunisia și susține programe și cel mai important este că face acest lucru cu sume clare și sume foarte directe. Legătura între Tunisia și Europa a fost subliniată și de către președintele nostru, să sperăm că această susținere se va vedea și în, punerea, în aplicarea programului pe electricitate, pentru că Tunisia a devenit un importator net de energie și pentru electricitate e nevoie de import, ceea ce creează un stres destul de mare. O legătură cu Europa, deci, în care supraconsumul este uh, exact pe dos decât uh, sezonul din Tunisia, ar trebui să fie totuși o variantă de uh, acțiune. Ar fi bun un plan special pentru Tunisia care să fie vizibil și care să poată să ofere și un semnal politic important. Avem mai multe luni în fața noastră putem construi și valoriza tot ceea ce s-a făcut între 2011 și 2015. S-au făcut multe și suntem foarte recunoscători pentru ceea ce a făcut Europa iar uh, ceea ce se putea face în anii următori ar putea să devină și mai esențial. Trebuie să mai spun un singur cuvânt, și anume că atentatele asupra Tunisiei sunt un atentat asupra Europei, iar uh, prosperitatea pe care Europa o împarte cu țările din Sud și la fel noi continuăm pe susținerea noastră pentru că suntem parte din același bloc. Mulțumesc! Thank you for... Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumim pentru prezentarea uh, sinoptica strategiei dumneavoastră, punând-o și într-un context uh, mai extins, inclusiv european și vă doresc, evident, succes în toate demersurile noastre. Cu acestea, doamnelor și domnilor, am epuizat acest punct de pe ordinea de zi, cât și reuniunea în ansamblu. Ne revedem <coughs> uh, lunea viitoare la 8 seara. Nu, la 7 seara se corectează vorbitorul, la 7 seara. La revedere și poftă bună!